Siamo là. Allora, buongiorno a tutti. Cominciamo la seduta di questa... Bună ziua tuturor. Începem ședința din această dimineață. Și am ajuns la punctul 7 de pe ordinea de zi, descărcarea de gestiune pentru 2009, bugetul general al Uniunii Europene și îl avem uh, printre noi pe domnul comisar Cioloș, uh, comisarul responsabil cu agricultura și dezvoltarea rurală. Îi dau cuvântul reprezentantului Curții de Conturi, domnului Crătă. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, capitolul 3 uh, din raportul anual al Curții prezintă observațiile noastre în patru domenii, agricultura și dezvoltarea rurală, mediul înconjurător, pescuitul și afacerile maritime, sănătatea și protecția consumatorilor. Plățile sunt de 57 miliarde de euro, jumătate din bugetul Uniunii Europene. Principala concluzie a curții este că aceste plăți uh, sunt însoțite de o rată de eroare semnificativă, între 2 și 5% din suma totală. Pentru a vă da o perspectivă istorică în privința acestei rate, trebuie amintit că este mai ridicată decât în 2008, când era de sub 2%. Anul 2008, de fapt, este un an excepțional rata de eroare a fost întotdeauna de peste 2% în afară de anul 2008. Pentru a estima rata de eroare, Curtea examinează regularitatea și legalitatea tranzacțiilor la nivelul beneficiarilor finali ai ajutoarelor. Distinge între mai multe tipuri de erori. Prima categorie este reprezentată de erorile de eligibilitate, cererea prezentată de beneficiar nu este eligibilă pentru finanțarea comunitară. Dau un exemplu. Un exemplu din observațiile pentru anul 2009. O societate municipală care administrează stadionul orașului a primit o plată unică pe suprafață pentru o suprafață de 138 de hectare, deci pe acest teren nu se desfășurau activități agricole, deci cererea nu era eligibilă, pentru că orice uh, beneficiar al acestei plăți trebuie să exercite o activitate agricolă și să mențină terenurile într-o stare bună pentru agricultură. Într-o altă țară s-au uh, construit clădiri pentru ca un agricultor să declare că dispune de terenuri și că exercită o activitate agricolă pe aceste terenuri. Cele două condiții erau necesare pentru a beneficia de plata unică, dar pentru că cele două condiții nu erau îndeplinite, era vorba despre o eroare de eligibilitate. A doua categorie de eroare se referă la suma reprezentată de ajutor. E vorba despre cazuri în care suma solicitată este superioară sumei care este datorată în mod normal. 12 operațiuni au fost uh, reglate într-un stat membru și suma era cu 20% mai mare pentru că drepturile de plată au fost supraevaluate în baza de date. Două treimi dintre erori fac parte dintr-una dintre cele două categorii pe care le-am menționat deja. Există și o a treia categorie de erori, erorile necuantificabile. Erorile acestea sunt erori, însă curtea nu poate să estimeze incidența financiară a acestor erori asupra bugetului Uniunii Europene. Erorile acestea nu intră deci în calcularea ratei de eroare. Însă este clar că această eroare trebuie avută în vedere atunci când se face o apreciere globală a situației legate de legalitate și uh, caracter reglementar. Atrag atenția asupra acestui punct pentru că asta înseamnă că rata de eroare despre care am vorbit ar putea fi și mai mare dacă am dispune de toate informațiile necesare pentru a calcula consecințele financiare ale erorilor pe care le detectăm. Ajung la a doua concluzie generală a curții, care se referă la sistemele de gestionare a cheltuielilor, sisteme administrative, sisteme informatice, sisteme de recunoaștere geografică a parcelor, sisteme de control al condiționalității Concluzia curții este că aceste sisteme nu sunt decât parțial eficace. Evident, această a doua concluzie o explică în parte pe prima, pentru că deficiențele legate de sistemele de gestiune duc la probleme cu plățile către beneficiarii finali. Mi se pare util să menționez aici două elemente care fac parte din aceste sisteme. Ajax în engleză și sistemele de recuperare a sumelor plătite și care nu erau de fapt datorate. În ceea ce privește Ajax, Curtea a relevat de mai multe ori că sistemul este eficace, ceea ce se vede din uh, rata de eroare care afectează domeniul agricol. Însă, de curând, includerea unor noi baze de date în sistem, după instituirea regimului plății unice și după instituirea regimului plății unice la suprafață în noile țări membre, includerea de asemenea a unor noi teritorii și a unor noi culturi, cum este uleiul de măsline sau tutunul în uh, operațiunile care țin de Ajax, aceste operațiuni noi, deci, au dus la scăderea eficacității sistemului. Curtea a constatat deficiențe în funcționarea sistemelor de recunoaștere geografică a parcelelor în mai multe state membre precum și în ceea ce privește actualizarea bazelor de date în care sunt înregistrate drepturile la plățile unice individuale. Curtea a identificat deficiențe și încercește exercitarea controalelor la fața locului de către organismele plătitoare naționale și încercește validarea acestor controale de către organismele naționale de certificare. Al doilea punct legat de sisteme este acela cu privire la recuperarea sumelor nedatorate. Informațiile transmise de comise au fost uh, dezvoltate față de anii precedenți. Însă, situația acestor recuperări de sume este departe de a fi satisfăcătoare și trebuie să se facă mai multe progrese printr-o mai bună cooperare între statele membre și Comisie. Într-adevăr, statele membre au principala răspundere pentru recuperarea acestor sume, pentru că sumele au fost plătite către cetățenii lor, de către servicii naționale și contestarea plăților nereglementare ține de jurisdicțiile naționale. Fac doar observația că dintr-o sumă de 1,3 miliarde de euro care trebuia recuperată pe 31 decembrie 2006, 532 de milioane, puțin sub 50%, fuseseră recuperate la sfârșitul anului 2009, deci trei ani mai târziu. Din aceste 532 de milioane, 121 deci mai puțin de 10% din cele 1,3 miliarde au fost rambursați de beneficiarii finali, 411 milioane de euro au fost rambursate de statele membre, deci de contribuabili. În sfârșit, Curtea a analizat raportul de activitate al directorului general pentru agricultură 2009. Datele și metodele utilizate de directorul general uh, agricultură pentru a-și uh, susține concluziile nu erau la fel de sigure ca și cele ale curții și nu erau comparabile. Concluzia directorului general, conform uh, căruia rata de eroare este de sub 2%, 2% Concluzia aceasta se bazează pe controlele efectuate de organismele plătitoare naționale, ale căror puncte slabe au fost deja menționate. Rata de eroare menționată deci de directorul general agricultură trebuie să fie pusă în raport cu rata de eroare pe care am menționat-o și care a fost identificată de curte. Curtea subliniază că este prematur să ridicăm rezerva menționată în privința funcționării Ajax în Grecia. Închei, domnule președinte, spunând că dacă tragem concluziile care se desprind de pe urma acestor observații, putem formula o serie de recomandări și anume reglementarea trebuie să fie clarificată, trebuie să fie mai bine identificați beneficiarii ajutoarelor și trebuie să se îmbunătățească sistemele de recuperare a plăților nedatorate. Mulțumesc, domnul comisar Cioloș are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor membrii ai curții. Sunt foarte fericit că intervin astăzi privind capitolul legat de agricultură și dezvoltare rurală și a de raportului anual al curții de conturi. Vă asigur că o mare importanță bunei gestionări a politicii agricole comune, întrucât aceasta constituie o condiție cheie pentru viitorul acestei politici. Eforturile din ultimii ani au făcut ca rata de eroare în perspectiva noastră pentru politica agricolă comună să fie relativ mică. Și acesta mi se pare un rezultat pozitiv care arată că politica agricolă comună este bine gestionată. Această constatare se bazează pe observațiile curții și pe pentru, pe eșantionul de 241 de cazuri și apoi pe rezultatul numeroaselor controle realizate de statele membre. Iar în a treilea rând, ca urmare a rezultatului auditurilor realizate de serviciul nostru. Sunt conștient că aceste rezultate pozitive nu sunt uh, pentru totdeauna, pentru că în fiecare an trebuie să ne continuăm eforturile pentru a reduce la maximum rata de eroare și a continua această bună gestionare a politicii agricole comune. Pentru aceasta avem nevoie de angajamentul autorităților statelor membre. Rolul lor este crucial într-o politică în care gestionarea este partajată, așa cum este și cazul pacului. Iată de ce eu urmăresc îndeaproape executarea în statele membre și atunci când este necesar, impunem acestora să dezvolte planuri de acțiune pentru o mai bună gestionare și un mai bun control. Iar atunci când trebuie, Comisia rămâne uh, îndeaproape și arată cartonașul roșu. Am făcut acest lucru și nu voi ezita să facem uh, din nou dacă va fi cazul. În timpul mandatului meu voi consolida mandat, uh, programele care au fost realizate și voi fi foarte atent la următoarele probleme. În primul rând, este vorba despre sistemul integrat al sistemului de control Ajax. Sunt convins că Ajax este un sistem de control fiabil și eficient. Auditurile noastre arată acest lucru pentru o mare majoritate a statelor membre, chiar și în cazul în care numeroase slăbiciuni au fost demonstrate în Grecia sau în Bulgaria și în România, iar deficiențe mai limitate au fost identificate și în alte state membre. Sunt de acord cu părerea Curții de Conturi, și anume că riscul și calitatea datelor pe care se bazează Ajax și mai ales sistemul de identificare a parcelelor sunt extrem de importante. Pentru a garanta validitatea acestor date, obligăm statele membre să facă o evaluare anuală aprofundată a calității acestui sistem de gestionare a parcelelor. Dacă evaluarea conduce la apariția unor slăbiciuni, atunci vom pune în aplicare acțiuni de corectare a acestora și în acest cadru voi preveni organismele plătitoare, astfel încât cele mai puțin avansate să afle de la cele mai avansate cum trebuie să procedeze, să profite deci de experiența lor. Există deja astfel de schimburi de experiență și de informații. O a doua problemă care mă interesează este recuperarea fondurilor. Analizând datele referitoare la ultimii ani, pot să vă prezint o rată de recuperare mai ridicată decât în trecut și mult mai bună decât modestul 10% indicat în raportul curții. De exemplu, pentru neregulile descoperite în 2007, la sfârșitul anului 2009, statele membre recuperaseră deja 49%. Am observat o netă ameliorare a recuperărilor de când s-a introdus regula 50-50, care a motivat foarte mult și a stimulat statele membre să fie mult mai active în recuperarea fondurilor respective. Și în fine ajung la a treia problemă care mă interesează, asigurarea statelor membre. Doresc ca ea să fie mult mai solidă pe viitor și în acest scop propun consolidarea organismelor pe care ne bazăm este un răspuns la preocupările exprimate și de Curtea de Conturi și, într-un mod extrem de concret, pentru a confirma rata de eroare, aceste organisme de certificare vor trebui să execute un eșantion reprezentativ de tranzacții deja controlat de organismele plătitoare. Suntem pe punctul de a testa această măsură în anumite state membre și acum avem șansa să o discutăm în cadrul reformei PAC care se pregătește. Cel mai important șantier uh, pe care asupra căruia o să-mi îndrept atenția uh, este cel pe care tocmai l-am menționat. Simplificarea trebuie să rămână un light motiv al activității noastre, astfel încât bugetul contribuabililor nu numai să uh, fie bine utilizat, ci să putem să recuperăm și sumele Uh, care știm că trebuie recuperate și despre care s-a vorbit și în discursul anterior. Cel mai simplu este să scădem șar, uh, sarcina administrativă pentru micile ferme. Putem de asemenea să clarificăm, să simplificăm conceptul de cross-compliance sau ecocondiționalitate. Iar curtea, pe bună dreptate, a criticat plata unor sume celor care nu sunt agricultori. Comunicarea Comisiei anunță deja propuneri pentru a identifica mai bine uh, agricultorii activi. Pentru acest motiv al uh, simplificării am constituit un grup ad hoc de organisme plătitoare care va testa propunerile uh, gradat pe măsură ce vom avansa cu propunerile pentru reformă. Sunt conștient că politica agricolă comună este o politică care are un buget important și de aceea sunt hotărât să continui eforturile pentru a asigura buna sa gestionare și pentru a continua progresele pe care le-am făcut până acum și a extinde și a răspunde uh, eficient așteptărilor cetățenilor, contez și pe ajutorul dumneavoastră al parlamentarilor. Vă mulțumesc pentru atenție și rămân la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări. Relatorul, colega Marcachis. Domnul, domnul Marcachis. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea uh, dumneavoastră și remarcăm că sunteți un expert în acest uh, domeniu, ați uh, lucrat deja în cadrul Ministerului Agricol din România și știți care sunt uh, problemele cu care se confruntă acest domeniu. Am remarcat însă și în cazul domnului Cretin că înainte de a merge la Curtea de Conturi a fost activ și în domeniul agriculturii din Franța, Franța care este o țară foarte importantă din punctul de vedere agricol. Doamnelor și domnilor, uh, este vorba de uh, cea mai mare parte a bugetului Uniunii Europene și există uh, deseori critici aduse acestei părți, însă nu întotdeauna aceste critici sunt justificate. Și aceasta dacă vedem cât de bine funcționează sistemele de control. Uh, și aici amintesc doar sistemul Ajax și uh, trebuie să spun pur și simplu că trebuie să uh, respectăm ceea ce se întâmplă în acest domeniu. Vedem diferența mare care există între acest domeniu și celelalte domenii, de exemplu domeniul de coeziune pe care l-am discutat ieri. Și supravegherea și controlul și recuperarea funcționează mult mai bine în domeniul agricol și Uh, aceste lucruri funcționează bine în ciuda gestionării uh, partajate și știm întotdeauna că atunci și statele membre sunt uh, implicate, situația este puțin mai dificilă. În același timp, din raportul de activitate um, devine clar că există probleme mari, mai ales în ceea ce privește noile state membre, de exemplu Bulgaria și România. Și sincer, domnule comisar, um, Cred că trebuie să discutăm în continuare și de problemele care există în uh, Grecia. După părerea mea, raportul dumneavoastră de activitate este unul foarte clar, însă cred că trebuie să spunem că în Grecia am reușit deja să facem uh, multe progrese, însă nu, nu am mers până la capăt. Uh, Totuși, cred că ar trebui să uh, vorbim și despre viitor, deoarece controlul bugetar de aici uh, își propune să învățăm din uh, greșelile din trecut pentru a lucra mai bine pe viitor. Deci, în viitor, în ceea ce privește politica agricolă, va trebui să apelăm la aceleași elemente, elemente pe care le cunoaștem, de exemplu, din politica de coeziune. Și acest lucru înseamnă că supravegherea va deveni uh, mai dificilă, deoarece până acum s-a pus accentul pe plățile unice. Pe viitor vom, vom avea reguli asemănătoare celor din uh, politicii de coeziune. Și acum uh, doresc să vă uh, întreb care sunt ideile dumneavoastră, care este planul dumneavoastră de viitor în cadrul Ajax Um, există, un, uh, un, există dorința de a crea un uh, lanț uh, economic care, pentru produsele agricole care nu poate fi controlat de Ajax. Deci trebuie să îmbunătățim acest sistem, cred că. Și de aceea este foarte important să vedem unde există probleme în acest moment. Și o problemă foarte mare o reprezintă regulile și interpretarea acestor reguli. Și aș dori să întreb aici atât Comisia cât și Curtea de Conturi de ce nu se face același lucru care se face în, pentru politica de coeziune, să se organizeze acele uh, dialoguri uh, tripartite. În uh, procesul de luare a eșantioanelor de către Curtea de Conturi, cred că Curtea de Conturi apelează la propriile metode. Deci, fără cunoștințe agricole uh, profunde, uh, nu putem să um, analizăm, de exemplu, care este uh, situația pășunilor din Scoția, care este una, desigur, diferită de uh, cea din uh, Bulgaria. Deci, după părerea mea, cred că avem nevoie de o interpretare mai singură. Pe de-o parte, aceasta trebuie să, fie, trebuie să devină mai simplă. Și de aceea mă întreb și întreb Curtea de Conturi de ce nu cele trei părți, Comisia, Curtea de Conturi și statele membre, se așează la aceeași masă și uh, Uh, clarifică uh, aceste uh, aspecte. Și doresc să protejez puțin aici poziția Comisiei, deoarece în acest caz, în ceea ce privește interpretarea definițiilor, s-a găsit, se poate găsi un numitor comun mai ușor. Însă, um, Cred că avem nevoie de, un, de semnale clare în direcția uh, ridicării presiunii asupra statelor membre. De exemplu, domnul Cretan a dat deja, a numit uh, deja uh, Grecia, care zece 10 ani a continuat cu plăți, deși nu era instalat sistemul AIAC. Și trebuie pur și simplu să ne întrebăm de ce se întâmplă acest lucru, de ce se continuă cu furnizarea de plăți dacă știm că țara respectivă nu respectă regulile respective. Și pot să, vă, să mă refer acum la un răspuns la o întrebare scrisă La întrebarea 16, de ce Comisia a acceptat să efectueze plăți fără certificate respective și fără rapoartele respective? Și este vorba aici de mai multe uh, state membre. Și răspunsul la această întrebare este sistemul de uh, plăți este stabilit deja de mult timp. Agențiile de plăți au uh, plătit din partea Comisiei și aceste plăți sunt uh, sunt explicate ex post și analizate ex post de către uh, un control de audit. Deci acesta este, aceasta este modalitatea care se urmează. Faceți uh, uh plăți dinainte și este un uh, model deja existent și înțeleg acest lucru. Însă acest lucru se întâmplă și în cazuri uh, în în cazuri unde un uh, stat membru încalcă în mod repetat regulile jocului și problema este că nu avem niciun fel de măsură disciplinară. Și nu putem să ne așteptăm la, o, la dovezi de disciplină din partea unui stat care știe că, deși încalcă regulile, va primi totuși aceste plăți. Deci, trebuie să subliniez faptul că statul respectiv, de fapt, nu are acest drept. Comisia are dreptul să se suspende, să întrerupă uh, plățile dacă um, vede faptul că un stat încalcă în mod repetat și în mod regulat uh, regulile. Și după părerea mea, și o perioadă de 10 ani uh, este foarte lungă și contribuabilii pierd foarte mult. Și de aceea aș dori să vă rog să începeți să, să vă gândiți la un lucru despre care noi vorbim aici în mod uh, repetat și este vorba de, mai ales de uh, predecesorii mei care au tot uh, cerut acest lucru. Ne dorim declarația de asigurare administrativă națională, deoarece, după părerea noastră, acesta este cel mai bun instrument pentru a uh, obține uh, informații și date clare din partea statelor membre. Ministrul Agri- Agriculturii din uh, Grecia trebuie pur și simplu să recunoască faptul că nu a gestionat bine aceste, aceste fonduri. Și aceasta este una din prim, este prima noastră cerință. O altă uh, cerință uh, Domnule Cioros, v-am spus că, într-adevăr, raportul de activitate a fost semnat de, um, direct, de directorul general, însă, după părerea mea, uh, acest raport ar trebui să fie semnat și de um, dumneavoastră. Și, după părerea mea, este vorba de o responsabilitate politică pe care o aveți dumneavoastră și dumneavoastră trebuie să vă asumați această răsp- uh, răspundere politică. Și acest lucru este valabil, cred că, și pentru rapoartele de activitate pe viitor, care sunt uh, prevăzute în uh, tratatul uh, de la Lisabona și dorim să ne prezentați un uh, raport, un plan de activități pe, pe viitor. Cum vă gândiți să folosiți uh, fondurile Um, respective pentru a îndeplini, îndeplini obiectivele politice pe care le aveți dumneavoastră. Și este vorba într-adevăr de obiective politice foarte cuprinzătoare și uh, dorim să știm dacă um, uh, și obiectivele noastre pot fi îndeplinite uh, prin uh, acțiunile dumneavoastră. Uh, și doresc, doresc să vă rog, domnule uh, Ciolo, să ne prezentați un plan de acțiune ceea ce privește instrumente de uh, suspendare automată a plăților. Și m-a referit deja la exemplul Greciei din acest punct de vedere. Și un alt punct se referă la mecanism, mecanismele de corectură. Dacă este să uh, analizăm uh, cifrele, deși aveți mecanisme de control foarte bune, uh, se ajunge la sume destul de importante dacă este să credem uh, Curtea de uh, Conturi, în anul 2006, 42% din fonduri au fost recuperate și ultima cifră pe care o avem și este vor... și da, trebuie să spun că acești 42% reprezintă o cifră foarte bună, însă ar trebui să fie 100%. Ultimele cifre pe care le avem din anul 2009 sunt însă de doar 10%. Doar 10% au fost uh, recuperați de la uh, beneficiarii uh, fondurilor europene care nu ar fi trebuit să beneficieze de aceste fonduri și 10% este foarte puțin. Și acolo unde se continuă ne, neplata acestor fonduri se aplică regula 50-50 și această regulă spune că 50% din această sumă reprezintă o, sanc- o sancțiune pentru statele, mem- pentru statele membre. Și dacă este să urmăm această logică, uh, doar 10% recuperați, 50% uh, reprezintă sancțiuni. Acest lucru înseamnă că 90% s-a pierdut, din acești bani s-au pierdut și contribuabilii uh, statelor respective sunt uh, sancționați cu alți 50%. Și acest lucru înseamnă pur și simplu o, o impunere dublă pentru contribuabil și nu înțeleg acest lucru. După părerea mea ar trebui ca aceste fonduri să fie suspendate sau să fie uh, întrerupte și să avem un plan de acțiune care să clarifice uh, situația. Și știu că în trecut Comisia nu a numit, uh, nu a dorit să dea numele uh, statelor membre. În acest moment situația s-a uh, schimbat, se dau acum numai și cred că putem uh, schimba uh, situația. Un alt punct important se referă la uh, simplificare. Am spus deja că ar fi foarte bine să există o interpretare comună a definițiilor. Cel mai bine ar fi dacă nu am avea nevoie de această interpretare, cel mai bine ar fi dacă toți ar înțelege aceste reguli și avem nevoie de o perspectivă financiară simplificată și trebuie să vedem și normele de aplicare în statele membre și avem nevoie de aceleași uh, reguli. Cel mai bine ar fi dacă ar exista aceleași reguli um, în toate cele 27 de state membre. După cum am spus, însă, situația este diferită de la un stat la altul. Cu toate acestea, vă cer să ne prezentați un plan de acțiune în um, care să fie prezentate ideile dumneavoastră referitoare de această uh, simplificare și știm că statele membre de fapt nu își doresc această simplificare, deoarece se pot ascunde în spatele unui sistem mai complex. Cu toate acestea, avem nevoie de un asemenea uh, plan de acțiune și poate ar fi bine ne dorim, ar fi bine dacă am primit aceste planuri deja până în primăvara anului următor. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Dorește să uh, ia cuvântul Curtea de Conturi sau Comisia? Euh, mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului Șații Marcachis pentru această prezentare și dați-mi voie să clarific anumite lucruri și să vă aduc uh, anumite informații suplimentare. În ceea ce privește Ajax, Sistemul integrat de gestiune și control. Sistemul acesta a fost dezvoltat de comisie în ultimii ani și uh, eu sunt în post de mai puțin de un an, însă am văzut cum funcționează sistemul și pe teren și vă pot spune că sistemul permite o adaptare pe măsură ce regulile se modifică și atâta timp cât sistemul de susținere financiară este decuplat, nu este legat de o producție care se schimbă în fiecare an. Sistemul acesta ține cont mai ales de controlul suprafețelor, de ceea ce se cultivă pe aceste suprafețe. Este un sistem care integrează de asemenea baza de date a suprafețe și baza de date agricultori. Sunt două baze de date integrate. În 2009 s-au acoperit uh, peste 80% din cheltuielile aferente PAC uh, cu Ajax. Și nu mă refer doar la plățile directe, ci și la o bună parte din programul de dezvoltare rurală, pentru că o mare parte din uh, plăți țin de măsurile de mediu care sunt și ele controlate la suprafață. Odată cu reforma PAC dorim într-adevăr să țintim mai bine plățile directe și cred că Ajax va fi o bază bună de control pentru cheltuieli. Va fi o bază de control ameliorată și am uh, luat decizia de a face uh, ca țările membre să fie responsabile și cerem ca în fiecare an, pe baza unei metodologii elaborate de Centrul Comun de Cercetare al, al Comisiei, statele membre să evalueze calitatea sistemelor de control, mai ales uh, controlul parcelelor și să ia măsuri atunci când e nevoie. Deci nu așteptăm controlul Comisiei, statele membre vor face acest control și vor face uh, aceste îmbunătățiri din proprie inițiativă. În ceea ce privește statele membre, unde s-au înregistrat uh, puncte slabe în ceea ce privește calitatea bazelor de date, mai ales cele referitoare la parcele, cerem să refacă fotografiile parcelelor și anume mai frecvent decât media. În țările membre unde sunt probleme, cerem să se facă această fotografiere odată la trei ani. Sistemul integrat de gestiune și de control îmbunătățit va fi întotdeauna o modalitate performantă de control al banilor pentru că este un control obiectiv bazat pe controlele efectuate pe teren. Aș vrea să mă refer și la cazul Greciei, cazul pe care l-ați menționat directorul general a scos rezerva pentru că procedura este destul de clară în ceea ce privește blocarea fondurilor și în ceea ce privește ce se face atunci când se constată o problemă cu sistemul. În cazul Greciei, Greciei i s-a solicitat un plan de acțiune, a fost apoi lansată amenințarea cu blocarea fondurilor, s-a introdus o rezervă în raport, însă după ce Grecia și-a rezolvat problema de sistem, rezerva a fost retrasă pentru că nu-și mai uh, avea rostul. Dacă sistemul nu este bine aplicat, vom relua rezerva, pentru că, pe de o parte, verificăm calitatea sistemului și, pe de altă parte, verificăm felul în care statul membru verifică sistemul pe teren, uh, folosește sistemul pe teren. Problema a fost uh, în sistem și odată ce sistemul a fost revizuit, sistemul de identificare a parcelelor, rezerva aceasta nu mai avea sens. Sigur că dacă constatăm că controlul pe teren sau controlul administrativ care se realizează nu este bun, vom uh, reveni. Însă Deocamdată, auditurile efectuate pe teren arată că sistemul funcționează. Salut și propunerea dumneavoastră de a reflecta la instituirea discuțiilor tripartite, așa cum se procedează în cazul politicii de coeziune. Pentru că gestiunea este partajată între Comisie și statele membre, Comisia își asumă răspunderea, Însă atunci când vine vorba despre anumite controle pe teren, este important ca statele membre să se afle la masa discuțiilor pentru a explica cum au efectuat controlele. Poate că în felul acesta am reușit să clarificăm lucrurile mai bine și pentru Curtea de Conturi. Ajungem acum la definirea agricultorilor. Așa cum am spus și în introducerea mea, Chestiunea aceasta trebuie clarificată pe viitor. Regulamentul cu privire la plățile directe, regulamentul adoptat de către Consiliu, prevede faptul că agricultorul este cel care muncește pământul sau care îl întreține în condiții bune pentru agricultură și mediu. Deci fie muncește pământul, fie îl întreține. Nu și, și. În cazul citat, societatea respectivă a întreținut terenul conform regulamentului în condiții bune de mediu. Conform regulamentului, în formularea sa actuală, nu putem cere statului membru decât să aplice regulamentul. E adevărat că această chestiune trebuie clarificată și de aceea m-am pronunțat pentru o definire mai clară a ceea ce numim agricultor și să se folosească, de exemplu, conceptul de agricultor activ pentru a se evita astfel de situații pe viitor. E o chestiune politică care trebuie să fie tranșată. La fel, în ceea ce privește cei care dețin terenuri, dar nu cultivă pe ele. În ceea ce privește blocarea plăților, propuneți să fie folosită mai adesea. Există proceduri destul de clare cu privire la condițiile pentru blocarea unor plăți. Folosim aceste blocări de plăți, mai ales drept stimulente pentru ca statele membre să-și îmbunătățească sistemele, pentru că obiectivul nostru final nu este de a bloca plățile, obiectivul este ca statele membre să își îmbunătățească sistemele. Și vă pot spune că Până acum, această amenințare a funcționat destul de bine. Am utilizat în două cazuri blocarea plăților, cazul Bulgariei și a României. Am uh, folosit acest, uh, această amenințare și în Grecia și uh, utilizăm această amenințare în cazul României și Bulgariei în legătură cu Ajax Există planuri de acțiune și dacă nu se finalizează până la sfârșitul anului viitor, nu voi ezita să utilizez această măsură. Vom vedea cum vom putea clarifica mai bine condițiile în care se aplică această măsură a blocării plăților în viitorul regulament uh, financiar, însă eu continui să fiu pentru utilizarea acestui uh, instrument doar ca măsură incitativă. Sunt de acord și cu ideea dumneavoastră de a responsabiliza statele membre, cerându-le să întocmească o declarație de asigurare națională. Cred însă că în spatele semnăturii ministrului, în spatele semnăturii unei autorități de control naționale, trebuie să existe niște controle și ideea de a cere organismelor de certificare sau de a cere unor organisme independente de a face o eșantionare pentru a verifica organismele de plată, ideea aceasta este bună pentru că ne va permite să dispunem de date mai precise cu privire la realitățile de pe teren. În ceea ce privește semnarea rapoartelor de activitate de către comisari, nu voi ezita să-mi asum răspunderea. Conform tratatelor însă, Comisia își ia deciziile în mod colegial. Eu, în calitate de comisar, nu pot spune că mi-e ușor să semnez o astfel de declarație în numele comisiei, având în vedere că asumarea răspunderii trebuie să fie colegială. Aceasta este dificultatea pe care o întrevăd eu, însă asta nu mă împiedică să uh, fiu foarte atent la ceea ce se pune, introduce în acest raport. În ceea ce privește recuperarea plăților, sumelor, aplicăm regula 50%, 50%, regulă pe care o aplicăm pentru ca statul membru să fie stimulat să recupereze sumele de la beneficiari. De la aplicarea acestei reguli, recuperarea sumelor se face mai bine. În 2007 s-au recuperat sumele în proporție de 33%, și se aplică regula începând cu al patrulea an. Statele membre au trei ani pentru a recupera sumele. Însă, odată cu această, introducerea acestui procent, 50, 50% s-a trecut la 33%, la 43% în 2009. 43% din sume recuperate. 49%, pardon. Observăm că statele membre, deci, au interes să accelereze procesul de recuperări și recuperarea se face mai bine. În 2008 am trecut de la 24% la 40% în al doilea an și ne așteptăm ca rata recuperărilor să crească în al treilea an. În 2009 s-a recuperat 24%. Deci se întrevăd progrese și aici Sigur că noi vrem să se ajungă la un procent de 100%, însă și în acest punct de vedere statele membre au o răspundere și Comisia încearcă să uh, recurgă la mijloace de stimulare. După cum spuneam, am întreprins această reformă pentru a nu complica sistemul, am constituit un grup ad hoc cu experți din statele membre, experți care cunosc problematica pe teren, vor lucra și la elaborarea unui pachet legislativ în așa fel încât propunerile politice pe care le facem în regulament să nu aibă un impact negativ. Vă mulțumesc foarte mult. Grazie. Prego la curte. Mulțumesc. Are cuvântul curtea. Mulțumesc, domnule președinte. Încerc să intervin asupra trei puncte. Simplificarea, discuțiile tripartite și recuperările. În ceea ce privește simplificarea, evident, curtea este de acord cu simplificarea regulilor, astfel încât să se poate evita erori în execuția operațiunilor concrete. Dacă regulile sunt mai simple, există mai puține surse de eroare. După cum ați observat și dumneavoastră, o parte dintre complicații provin din cererile statelor membre care adaugă la regulamentul european tot felul de dispoziții naționale care nu fac decât să complice punerea în aplicare a acestor cereri. În ceea ce privește aceste puncte, Curtea a făcut deja propuneri, de exemplu în cadrul raportului privind condiționalitatea pe care l-am depus anul trecut. Am făcut o serie de propuneri concrete pentru a simplifica tocmai cadrul legislativ privitor la condiționalitate, la politica de condiționalitate. De asemenea, am examinat și domnul comisar a menționat acest lucru, modul și în care s-a lucrat și am făcut recomandări pentru a simplifica noțiunea de activitate agricolă și noțiunea de beneficiar, astfel încât să evităm contestații legate de cine a fost beneficiarul final al ajutorului. Totuși, aș vrea să observ că exemplul pe care l-am citat l-am menționat, cel cu uh, proprietatea de 530 de hectare, acest exemplu constituia o eroare și rămâne o eroare, pentru că dacă existau anumite părți care erau menținute în bune condiții agricole, e bine, aceste părți nu erau suficiente. Și, prin urmare, per ansamblu, parcela respectivă a primit în mod greșit dreptul la plăți, plata unică, pentru că exau, erau prea multe hectare pe acea parcelă și nu toate erau menținute în bune condiții agricole. Autoritățile bulgare au recunoscut de altfel acest lucru și au reținut și plățile pentru anul 2010. Autoritățile naționale însăși au recunoscut că în acest caz era o greșeală. Prin urmare, simplificarea va evita astfel de greșeli, dar poate că nu va evita toate greșelile posibile. În al doilea rând, în ceea ce privește discuțiile tripartite, trebuie să înțelegem că în realitate există deja o procedură tripartită. Curtea trimite mereu observațiile sale statului membru și în copie aceleași observații comisiei. Prin urmare, statul membru este informat și comisia, la rândul ei, este informată. Curtea merge pe teren, scrie statului membru, trimite cop- în copii observațiile comisiei și apoi fiecare dintre aceste părți răspund. Procedura tripartită există, de fapt. Ceea ce nu se întâmplă este reunirea acestor trei părți în aceeași sală. Însă să aduce aceste trei părți în aceeași sală n-ar însemna un mare ajutor, după părerea mea, pentru că cel mai adesea e mai bine să mergi pe teren pentru a găsi modul de rezolvare a unei probleme. Este tocmai ceea ce am făcut împreună cu Comisia și până la urmă Comisia a recunoscut temenicia observațiilor noastre. Dar nu adunându-ne într-o sală putem să facem așa ceva, ci mergând la fața locului, acolo unde este problema. Această analiză tripartită a situației există, deci, însă, lăsați-mă să adaug un ultim punct. Conform tratatului, Comisia este responsabilă de executarea bugetară, execuția bugetară, deci raportul principal al Curții de Conturi este făcut împreună cu Comisia și cu Comisia menținem uh, colaborarea. Comisia reunește, um, adună părerile statelor membre, uh, părerile sunt comunicate curții, însă dialogul, discuția finală privind temenicea observațiilor are loc între curte și comisie ca factori responsabili finali pentru execuția bugetului european. Și în fine, ultimul punct, recuperarea, uh, vă anunț că vom publica în prima parte a anului următor un raport privind recuperarea fondurilor care va analiza în detaliu problema actuală, adică situația la zi a recuperărilor și va da recomandări pentru ameliorarea situației. Nu intru acum în detalii pentru că situația este mai complicată. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Ivanova. Благодаря за вашето представяне. Vă mulțumesc, domnule comisar. Doresc să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Așa cum ați uh, menționat de la început, politica agricolă a Uniunii Europene este una dintre politicile care are um, una din cele mai mari părți din punct de vedere al bugetului. Și de aceea uh, discutăm atât de mult uh, despre această politică. Rata de eroare este mai mare de 2%, uh, deci se nu se află în zona verde. Raportorul nostru a spus faptul că în cadrul uh, raportului anual de la DG Agri există 735 de milioane de euro uh, suspendați. Este vorba de 42% din banii care trebuie recuperați. Desigur, este o îmbunătățire față de anul 2006. În anul respectiv, era vorba de aproximativ 1,2 miliarde de euro. Și dacă este să vedem, uh, să ne uităm la lista, la lista țărilor uh, menționate, vedem că nivelul de recuperare este foarte bun. 50 la, aproximativ 50% în unele țări, în alte țări uh, este chiar un procent mai bun. Însă cum poate um, ajuta Comisia statele membre să îmbunătățească situația și ce măsuri concrete sunt planificate? A doua întrebare a mea se referă la simplificarea um, procedurilor și ce măsuri va lua Comisia pentru a îmbunătăți eficiența acestor, măs- acestor măsuri. Cred că nu trebuie să se întâmple acest lucru pe seama calității controlului uh, și mă întreb cum se poate găsi un echilibru bun între simplificarea procedurilor și un bun nivel de control. Vă mulțumesc. Sugle uh, În ceea ce privește recuperările, există într-adevăr diferențe între statele membre, însă, după cum am menționat adineau, ceea ce constatăm este că, prin această regulă 50-50, statele membre sunt incitate să-și accelereze procesul de recuperare. În caz contrar, bugetele lor sunt afectate direct. Încercăm, prin urmare, prin această regulă, să monitorizăm mai atent statele membre și când există probleme, le atragem atenția. Voi reveni asupra acestei discuții nu pentru a scuza Comisia, pentru că v-am arătat că facem tot ceea ce ține de noi, dar avem o gestiune partajată. Statele membre au o responsabilitate care nu poate fi înlocuită de acțiunea Comisiei. Cred că statele membre trebuie să fie responsabile și în fața contribuabililor lor în legătură cu modul în care își gestionează bugetul și de aceea consider că această regulă 50-50 ne arată că statele membre au fost stimulate să-și amelioreze funcționarea activității de recuperare. În ceea ce privește simplificarea, sunt într totul de acord cu dumneavoastră. De altfel, constat atunci când merg la Comisia Agri, unde mi se cere să simplific, să elimin uh, cât mai multe reguli. Acolo se spune că nu se poate merge cu simplificarea până în punctul în care am slăbi propriul nostru sistem de control. În paralel cu uh, consolidarea sistemului de control pe teren, cu Ajax și calitatea conținutului său, dar și cu personalul care realizează acest control pe teren, Vă spun că în reforma PAC mă gândesc să ne îndreptăm în două direcții și anume, pe de o parte, să simplificăm, să clarificăm normele de cross-compliance, de ecocondiționalitate în prezent avem legislația europeană care trebuie să fie pusă în aplicare de agricultori în ceea ce privește uh, mediul și bunăstarea animalelor, dar nu există o clarificare privind ce activitate anume trebuie să facă agricultorii pentru a respecta aceste norme. Deci obiectivul este de a simplifica această legislație, de a realiza niște ghiduri de aplicare pe teren pentru agențiile de plăți, pentru agricultori și pentru servicii, pentru serviciile de uh, consiliere pentru ca agricultorul să știe exact ce are de făcut, iar controlorul să poată la rândul său să știe ce trebuie controlat pentru a asigura că normele europene sunt respectate. Pe de altă parte, vrem să identificăm mai bine utilizarea acestei susțineri directe. Plățile directe vor fi legate de niște obiective clare și vom lămuri cine este beneficiarul, ce tip de beneficiar poate să existe și în ce condiții. Și aceasta pentru a evita uh, discuțiile uh, care au uh, fost deja evocate. Și, în fine, foarte repede, pentru cazul Bulgariei, am fotografii care arată că terenul a fost întreținut în condiții bune de mediu și agricultură. Vedem clar urme ale animalelor, ale utilajelor, materialelor agricole care au, fost, care au trecut peste acest teren. Deci, terenul respectiv, parcela, nu este deținută de un agricultor nu este doar de ținut, ci a fost eligibil pentru această plată pentru că a respectat regulamentul. Există o, o diferență între cum era terenul în timpul primaverii și cum a fost, care a fost situația sa în toamnă, după întreținere. Însă, pentru a identifica mai bine cine este beneficiarul, pentru că aceasta era problema, e bine, sunt de acord, trebuie să clarificăm această definiție. Și, și clarificarea ei va însemna practic o simplificare. Mulțumesc, domnul Vogan. Vă mulțumesc, domnule președinte. Un lucru evident din raportul dumneavoastră este, se leagă de declararea prea mare a terenului uh, arabic și cred că există două probleme. Un aspect se leagă de uh, definire și um, definirea uh, terenului eligibil este foarte importantă, însă este foarte importantă și definiția unui uh, agricultor activ. Și întrebarea mea este când vom avea un asemenea, uh, asemenea uh, definiții foarte clare? Se va întâmpla repede sau abia până prin anul 2013? Apoi, în ceea ce privește sistemele de control, și s-a menționat aici uh, Ajax. Și uh, acest uh, sistem este unul important. În țara Galilor, de exemplu, am trecut la un sistem digital complet pentru a putea măsura mai bine terenul și doresc să vă întreb dacă uh, vă doriți să fie extins un asemenea sistem digital la nivelul uh, Uniunii Europene pentru a măsura cât mai eficient terenul pe viitor. Definition, uh... În ceea ce privește definiția termenului de agricultor activ și de teren eligibil, aceste definiții sunt reglementate de Consiliu, de regulamentul Consiliului și respectiv al Parlamentului. Am început un proces de reformă a politicii agricole comune care se va aplica în mod concret după anul 2013. Chiar dacă am declanșat acum o modificare a acestui regulament prin procedura de adoptare în cadrul Parlamentului și Consiliului, această definiție n-ar fi mai clară înainte de anul 2013, probabil la începutul acestui an. Poate am avea un proces paralel, însă cred că cel mai bun moment este de a introduce această definiție în reforma PAC-ului pentru, ca defini, pentru a defini în mod global orientarea acestui ajutor direct pe care îl acordăm. Și este o problemă asupra căreia deja uh, m-am aplecat în repetate rânduri. Toate statele membre au baze de date numerizate. Este vorba despre fotografii făcute din satelit, care apoi sunt digitalizate. Asta înseamnă că delimitarea parcelelor este realizată uh, în mod informatic. Poate că vă refereați la ceva ce este nou în țara Galilor dacă mi-amintesc bine, și anume sistemul numeric de identificare a animalelor. Pentru că, dat fiindcă există și uh, sume uh, ajutoare care se dau pentru oi, de exemplu, în baza de date AIAX, pe lângă identificarea parcelelor și baza de date privind agricultorii, utilizăm și baza de date privind identificarea șeptelului. Și actualmente oile sunt identificate cu uh, sisteme uh, numerice. Această procedură va ameliora sistemul de control privind uh, efectivele de animale și când și unde este cazul sistemul de plăți. În ceea ce privește sistemul de parcele, există state membre în care sunt uh, parcele mari în care pot să fie mai mulți utilizatori, iar în alte state sunt parcele mai mici uh, utilizate de un agricultor individual. Acest sistem numeric există totuși în toate statele membre. Mulder. Domnul Mulder. Thank you, uh, Chair. It's, as always, a very... Mulțumesc. Întotdeauna această discuție este interesantă, mai ales atunci când vorbim despre simplificarea regulilor și regulamentelor. Parlamentul acesta a redactat un raport cu privire la simplificarea regulilor de ecocondiționalitate acum câțiva ani și una dintre propunerile pe care am făcut-o a fost să implicăm mai mult uh, sectorul privat. Dacă cineva produce lapte și laptele este preluat de o uh, fabrică, fabrica controlează o serie de condiții și guvernul țării respectiv uh, controlează și ele cu condiționalitatea. Uneori există un control dublu și ceea ce face sectorul uh, privat uh, este făcut și de guvern și invers. Și întrebarea era dacă nu am putea combina cele două elemente și dacă nu am putea face în așa fel încât anumite regulamente să fie inutile pentru că nu există o valoare adăugată. Ce părere are Comisia despre acest lucru? Al doilea lucru, dubla legislație. Dacă există ecocondiționalitate, trebuie să respecti directivele, directivele Uniunii Europene. După părerea mea, nu există un uh, termen uh, care să nu uh, contrazică un altul. Dau un exemplu. A, directiva din uh, anii 90 cu privire la azot și directiva cu privire la pânzele freatice din 2007, uh, dacă nu mă înșel. Directiva cu privire la azot spune că nicăieri în Europa nu poți să ai peste 1,7 unități uh, de uh, cap, capete de vită la hectar pentru a nu depăși uh, pragul de azot din pânza freatică. Directiva Uh, cu privire la pânza freatică spune că nu se poate depăși uh, nu se pot depăși 50 de miligrame de azot în sol. După părerea mea, dacă un agricultor are 10 capete de vită la hectar și respectă pragul de 50 de miligrame, este problema lui. Nu înțeleg care este rostul celelalte reguli cu privire la 1,7%. Nu este logic, însă sunt două directive care au fost adoptate și care trebuie respectate amândouă și care sunt contradictorii din punctul meu de vedere. De ce nu face Comisia ceva în această privință? Donc sur euh, la, la În ceea ce privește simplificarea regulilor și ideea de a avea eventual un singur control, mai trebuie să fac niște verificări. Calitatea laptelui nu este o normă obligatorie în sine, este o normă obligatorie pentru a stabili un anumit preț. Poate să fie o normă publică, dar poate să fie și o normă privată fixată de întreprinderea care colectează laptele. Nu putem să intervenim aici, pentru că controlul nu este făcut public, nu este făcut de o autoritate publică, ci la lăptăria care va plăti prețul. Deci este un tip de control unde funcționează norme private și este greu să fie integrat într-un control în care ar interveni și o plată publică. Pentru lapte nu este o plată publică, ci o plată privată făcută de întreprinderea care colectează laptele. În ceea ce privește ecocondiționalitatea, este o legislație și această legislație condiționează o plată publică. Simplificarea, și astfel vă răspunde și celei de-a doua întrebări pe care ați pus-o, Simplificarea la care ne gândim noi este că colaborând cu colegul Potoșnic de la Envi și cu colegul Dali de la Direcția Sante Protecția Consumatorilor, vom putea traduce această legislație, această directivă care aceste directive care în prezent sunt foarte tehnice, în acțiuni concrete care trebuie făcute de agricultori și care pot fi clar verificate și cuantificate. Bineînțeles, legislația există, trebuie să fie respectată, însă ea va fi transformată în niște instrumente concrete de aplicare pe, telen, pe teren. Suntem de acord să facem acest lucru în vederea reformei. În ceea ce privește nitrații, nu sunt un expert în acest domeniu, însă există o diferență între cantitatea de nitrați care există în apele de supra- suprafață și în apele de adâncime. Un, deseori, există o remanență de azot care rămâne în uh, stratul uh, superficial al pământului și în apele care sunt mai degrabă de suprafață, iar riscul de poluare uh, pentru agricultură este legat tocmai de aceste ape de suprafață, care sunt foarte aproape de suprafața pământului și în fiecare an există reziduri de pesticide sau de tot felul de tratamente chimice. Și în acest domeniu există o legislație care este propusă de experți experții din domeniul mediu. Eu, ca și comisar pentru agricultură, trebuie să mă asigur că agricultorii respectă normele respective și tocmai de aceea am această inițiativă de a colabora mai strâns cu colegii mei care elaborează legislația respectivă, pentru că dacă punem anumite condiții agricultorilor, ei vor ști și mai bine ce au de făcut. Domnul Audi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această discuție foarte interesantă. Avem unul dintre cei mai buni comisari ai noștri, avem printre noi pe domnul Cretin, care are o mare experiență în domeniul uh, auditului public și sunt uh, impresionat uh, și de munca raportorului nostru. Aș vrea să pun câteva întrebări domnului Cretin și comisarului în ceea ce privește eșantionarea. Două întrebări legate de audit. În 2007, Curtea a controlat 196 uh, de operațiuni. Uh, în anii următori a controlat mai multe. Puteți să ne spuneți care este numărul de plăți finale care există și cele 241 de controle raportate la plățile finale cu un nivel de încredere de 95%, sunt, uh, aș vrea să știu dacă aceste cifre sunt conforme cu normele internaționale de audit, pentru că am impresia că eșantioanele sunt prea mici. A doua întrebare. Agricultura reprezintă circa jumătate din cheltuielile pe 2009. Cum se face legătura între concluzia sectorului agricol al curții, cu o rată importantă de erori, și opinia finală a curții care uh, spune că se certifică conturile Uniunii fără rezerve în toate aspectele semnificative. Nu vreau să ne spuneți uh, care au fost uh, schimburile de opinii în interiorul curții, însă cum faceți legătura între certificarea finală care este fără rezerve și observația dumne, observațiile dumneavoastră? Domnule comisar, ați vorbit foarte mult despre organismele de plată și despre certificări și vă puneți uh, probleme legate de reforma PAC. Reformele acestea vor fi importante pentru descărcare și pentru funcționarea sectorului. Vreau să-i spun raportorului de la bun început că nu cred în declarațiile naționale. Statele nu vor, Consiliul s-a pronunțat deja. Cred de altfel că nu miniștrii sunt cei care trebuie să semneze astfel de declarații. Am propus ca mai degrabă curțile de conturi naționale să fie cele care să asigure un audit independent. În acest context, domnule comisar, aș vrea să știu dacă ați putea să vă asigurați că organele de certificare sunt independente. Sunt organisme care sunt plasate sub autoritatea administrațiilor naționale și eu mi-am pus întotdeauna întrebări în privința independențelor lor Oare nu avem interes să plasăm organele de certificare sub autoritatea ierarhică a administrației europene? Am avea funcționari europeni în statele membre care ar lucra sub, uh, ar fi subordonați uh, controlului intern al Uniunii și nu uh, subordonați autorităților statelor membre. Eh, Mulțumesc, domnule deputat. Două răspunsuri. În ceea ce privește eșantionarea și eh, declarațiile. Curtea lucrează cu eșantioane. Nu știu câte plăți sunt în total, milioane. Teoria statistică indică, și este principiul de bază utilizat în sondajele de opinie, Teoria statistică ne spune că pornind de la un număr mic de persoane putem să obținem opinia unui număr mare. La fel stau lucrurile și cu verificările de audit. Pornim de la un număr mic de operațiuni, operațiuni luate la întâmplare și ne formăm o părere cu privire la un număr mare de plăți. Mărimea eșantionului nu poate să fie uh, să depășească un anumit număr de tranzacții. Un anumit număr de tranzacții, și anume circa 300 de tranzacții în eșantion, avem garanția că fie că există un milion, fie că există 5 milioane de plăți, din punct de vedere statistic, eșantionul este bun. Curtea trebuie să verifice circa 360 de plăți pentru întregul buget european. Agricultura reprezintă circa jumătate și a trebuit, deci, să facem circa 180 de verificări la agricultură. Facem însă circa 240 pentru a crește nivelul de securitate. Și uh, cum uh, facem o extragere a eșantionelor în două etape, nu intru în detalii, însă, în orice caz, pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră, 240 este o cifră suficient de mare pentru a ne forma o opinie. Pornind de anul de, începând cu anul viitor, vom face o distinție între primul pilon și al doilea pilon, și vom avea un eșantion pentru fiecare pilon în parte. Vom avea două eșantioane de 280 de tranzacții. Numărul de operațiuni va crește, ceea ce ne va permite să avem garanții suplimentare. Însă, în orice caz, numărul actual din eșantion ne permite să ne emitem un aviz cu o certitudine de 95%. Asta în privința mărimii eșantioanelor. În ceea ce privește declarația de asigurare, tratatul cere curții să dea asigurări cu privire la două puncte distincte. Și în felul acesta răspund la întrebarea dumneavoastră. Tratatul cere curii, curții să dea asigurări cu privire la fiabilitatea conturilor, cu privire la faptul că cifrele din conturi sunt corecte, Trebuie așadar să dea o imagine fidelă a operațiunilor uh, Uniunii Europene la sfârșitul anului la sfârșitul anului financiar, al exercițiului financiar. Spre deosebire de auditurile private, tratatul cere în plus curții de conturi să formuleze opinie cu privire la fiabilitatea și regularitatea operațiunilor. Legalitatea și regularitatea operațiunilor. Atunci când vine vorba despre fiabilitatea conturilor, spunem că nu sunt probleme. Conturile prezentate de către comisie sunt fiabile din punct de vedere contabil. Asta este primul aspect. În ceea ce privește al doilea aspect, tranzacțiile care au stat la baza întocmirii conturilor, dacă ele sunt legale și uh, reglementare, răspunsul nostru este nu și nu în general, și în special pentru agricultură și fondurile de coeziune. Deci conturile sunt fiabile, pe de altă parte însă există însă progrese de făcut în ceea ce privește legalitatea și regularitatea tranzacțiilor care stau la baza conturilor. Nu știu dacă am răspuns la întrebare. În ceea ce privește organismele de certificare, Plec de la principiul unei gestiuni partajate în ceea ce privește politica agricolă comună. Asta înseamnă că Comisia are răspunde, statul membru are și el responsabilități, responsabilitatea finală este cea a Comisiei, însă statul trebuie să-și asume răspunderea. Dacă organismele de certificare ar fi subordonate Comisiei Europene, am slăbi un instrument esențial pentru statele membre care trebuie să-și asume răspunderea în această gestiune partajată. În ceea ce privește independența organismelor de certificare, ea poate să fie consolidată chiar dacă ele rămân în uh, statele membre. Se întâmplă ca într-un același guvern, Ministerul de Finanțe să fi, controleze Ministerul Agriculturii, pentru că au responsabilități diferite și partajate. Curtea de conturi dintr-un stat uh, membru controlează guvernul. Am putea, poate, să ajungem la regulamentul financiar în cadrul reformei PAC și să precizăm noțiunea de independență pentru a ne asigura că acest organism de certificare nu are, în măsura posibilului, legături cu organismele de plată cu autoritățile care gestionează aceste organisme de plată. Însă organismul de uh, certificare rămâne esențial pentru statul membru respectiv. Și trebuie să ne asigurăm că organismul de certificare este independent. Doamna Gresle. Keine Frage, ohne Mitgliedstaat. O o întrebare mică. Cred că dacă n-ar exista state membre, am progresat foarte mult în Europa. Și um, este o întrebare uh, fundamentală care uh, este amenințită și în acest raport. Deci, um, în cine putem să ne încredem? Este vorba, desigur, de o, o, de o, o întrebare foarte uh, importantă. Există state membre care, au, care pun o pentru care aceste reguli sunt foarte importante, pentru altele aceste reguli nu sunt atât de importante și noi trebuie să ne asigurăm că toți uh, respectă aceste reguli. Și, domnule comisar, um, cred că colaboratorii noștri v-au uh, ajutat în, în, în ceea ce privește um, întrebarea și raportul final al Curții de Conturi și aș dori să știu care este, care este părerea dumneavoastră, deoarece este vorba de un raport uh, spectaculos. Dacă este să ne bazăm pe ceea ce se spune acolo, cred că uh, putem să uităm chiar unele părți uh, de acolo, uh, pentru că nu putem include uh, anumite părți în uh, acest proces de, des- de descărcare bugetară. Și doresc să vă întreb care este uh, părerea noastră în acest punct de vedere și sunt și eu implicată în calitate de raportor în acest proces. Și alte remarci, aș dori să recunosc toate cele care s-au realizat până acum în domeniul agriculturii și în domeniul agricol uh, se aplică în mod consecvent uh, regulile existente și cheltuiți uh, cum trebuie fondurile. Um, fondurile agricole sunt absorbite foarte bine, există și o rată de recuperare de 49%, care în comparație cu restul domeniilor este una foarte bună, care poate fi chiar îmbunătățită mai mult. Pe mine nu mă interesează o rată de eroare de 1,9% sau 2,1%, Însă aș dori să vă rog să vă ocupați mai ales de uh, locurile unde există probleme, de exemplu România, uh, Bulgaria și țările candidate. Pentru că um, acest lucru va, ne va ușura și nouă dezbaterea pe viitor. Există anumite uh, state unde, uh, unde există probleme și aici trebuie să fie exercitate în continuare uh, presiuni pentru a îmbunătăți situația. Și aș dori să, um, uh, să um, mulțumesc și domnului Vindel. Știm că este ultimul uh, exercițiu financiar la care uh, participă și știm că s-a implicat foarte mult în acest uh, proces. Aș dori să mai pun câteva întrebări. În afara raportului uh, final, este vorba de uh, beneficiarii de uh, fonduri uh, care uh, sunt afectați de anumite instanțe, uh, judec- hotărârea anumitor uh, instanțe judecătorești din Germania și aș dori să vă întreb care este situația aici. Și uh, care este situația cu țările care au o rată de eroare de 0,3-0,5%, cum este cazul în Germania și Franța? În Germania știu că se caută cu uh, disparare asemenea uh, ero- erori și acest lucru nu a ajutat atitudinea uh, fermierilor față de Uniunea Europeană. În uh, Baden-Württemberg, de exemplu, există regiuni, zone foarte mici, deoarece acolo pământul a fost tot împărțit între uh, copii. Deci toți copiii dintr-o familie au uh, moștenit câte o suprafață de pământ, deci există acolo o foarte mare uh, fragmentare a pământului. Și uh, cel care uh, exploatează uh, pământul respectiv uh, face acest lucru și pentru pământul vecinului. Și în momentul uh, controlului, când se efectuează un uh, control, uh, se pune problema cine este cel care beneficiază. Deci cel care a uh, secerat uh, pământul primește și banii uh, pentru vecin, pentru că el a secerat și pământul respectiv. Deci, acest lucru duce la fața locului la o, o rată mare de erori, deoarece de fiecare dată trebuie clarificată această situație și să ajungem în situația ca uh, Um, în fiecare an uh, trebuie măsurat de fie, din nou uh, suprafața um, parcelelor uh, respective și se investește, de exemplu, aproximativ 39 de zile de muncă în fiecare an în această activitate de măsurare. Așadar, aș face o propunere, poate um, pentru asemenea cazuri, poate ar trebui să existe un ghișeu de un punct de ajutor în cadrul uh, administrației, pentru că administrațiile locale și nici din Germania, nici Berlinul nu poate face față acestei uh, situații. Și uh, cred că ați putea înțelege situația dacă ați uh, vedea la fața locului despre ce este vorba. Deci, uh, cred că ar trebui să existe un asemenea punct de ajutor uh, în cadrul Comisiei pentru a rezolva asemenea uh, cazuri. Apoi, în ceea ce privește noua perioadă a politicii comune agricole, îmi doresc ca posibilitățile de control să fie uh, introduse în noua reformă și um, putem să sperăm că propunerile pe care ni le voți face vor ține seama și de aceste aspecte. Uh, Vă mulțumesc. Uh, În ceea ce privește raportul curții cu privire la apărarea conturilor, există multe elemente cu care nu suntem de acord. Elemente din raport. Cred că în ultimii ani s-a redus rata de eroare la nivelul beneficiarilor finali. Și când spun acest lucru, mă bazez pe controlele realizate și auditurile realizate de comisie, controlele realizate de statele membre și auditurile comisiei. Decizia anuală de apurament contabil, care este luată la sfârșitul lunii aprilie, după sfârșitul anului financiar, stabilește cheltuielile care sunt uh, imputabile bugetului uh, european pentru anul respectiv și care sunt uh, sumele excluse sunt de asemenea identificate clar în sistemul contabil. Cred că sistemul este, deci, conform regulamentului financiar pe baza căruia funcționează Comisia. În ceea ce privește corecțiile forfetare, corecțiile unice criticate de curte sunt doar una dintre metodele posibile. Corecțiile sunt calculate pe baza plăților nereglementare detectate. Atunci când este vorba despre disfuncții ale sistemului, cum nu se poate detecta suma care, nu, care a fost primită de un beneficiar sau altul, se aplică aceste corecții forfetare care protejează bugetul Uniunii Europene și incită statul membru să ia măsuri necesare pe teren, pentru că este vorba despre o gestiune partajată. Faptul că există aceste corecții forfetare nu înseamnă că nu există și alte mecanisme. Această corecție forfetară se face după controlele realizate de statele membre și pe baza eșantioanelor de care dispunem. Am propus statelor membre care au uh, intrat în acest proces am cerut statelor membre să arate eventual că corecția nu se justifică. în cazul în care controlarea unui eșantion reprezentativ arată că corecția nu se justifică, ținem cont de observațiile uh, statelor membre și revizuim corecția forfetară. Însă este important să protejăm interesele financiare ale Uniunii. În ceea ce privește publicarea beneficiarilor, în ceea ce privește Bulgaria și România, Aceste țări au utilizat sistemul prima oară în 2007 și dacă ne uităm la anii 2007, 2008, 2009, constatăm că s-a înregistrat o scădere a erorilor depistate în controlele pe teren. Rata de eroare rămâne ridicată, însă <coughs> se înregistrează um, progrese semnificative. Și cred că dacă instituim planuri de acțiune, ne vom asigura că rata de eroare va scădea. Și avem și mijloacele necesare pentru a asigura protejarea bugetului comunitar prin aceste corecții. În ceea ce privește publicarea beneficiarilor și transparența, Curtea de Justiție nu respinge principiul transparenței, respinge modul în care se protejează interesele persoanelor fizice. Eu țin la această idee de transparență și obiectivul meu este de a revizui regulamentul care definește condițiile care trebuie respectate de statele membre și de beneficiari pentru a asigura această transparență și îmi propun să clarific pentru persoanele fizice chiar care sunt elementele care trebuie să fie făcute publice de persoanele fizice pentru a asigura transparența. Atâta timp cât uh, un beneficiar privat uh, primește bani publici, procesul acesta de asigurare a transparenței nu afectează interesele private ale acestei persoane. Trebuie să clarificăm, deci, uh, aplicarea transparenței și am cerut statelor membre ca în următoarele săptămâni, în următoarele luni, să asigure o distinție între persoanele fizice și persoanele juridice pentru a putea continua publicarea da- datelor, cel puțin pentru persoanele juridice, și să clarificăm legislația pentru persoanele private. În ceea ce privește controlele efectuate pe teren, pentru statele membre care au mai puține probleme, dacă constatăm că există state membre care au o rată de erori foarte scăzută, în mod constant, putem încerca să reducem costurile administrative și să reducem eșantionul controlelor, care este de 5% la ora actuală, pentru că problemele de pe teren sunt mai mici. Asta nu înseamnă, bineînțeles, că sistemul uh, acestor state nu este supravegheat și dacă constatăm o creștere a ratelor de eroare, revenim la ideea eșantioanelor. Însă, dacă rata de eroare este de 0,15-0,20%, sistemul funcționează și nu e nevoie de costuri administrative la fel de ridicate ca în Grecia sau în România. În ceea ce privește situațiile specifice care pot apărea pe teren, cu acest sistem de schimb de experiență clarificăm foarte multe lucruri. Un help desk la comisie nu va ajuta foarte mult pentru că e vorba despre chestiuni practice care apar pe teren. E greu să Uh, dai un răspuns la întrebări legate de ce se întâmplă pe teren de undeva dintr-un birou de la Bruxelles. Cel mai bine ar fi să existe un schimb de bune practici și de aceea aceste întâlniri între reprezentanții organismelor de plată, întâlniri care au loc uh, de două ori pe an, ar putea avea loc uh, mai des în așa fel încât uh, să se poată pune întrebări și dacă întrebările se referă la interpretarea regulamentelor, Comisia poate să își aducă contribuția, însă dacă întrebările se referă la procedurile de adoptat pe teren pentru a aplica o regulă, statele membre care au mai multă experiență în domeniu pot uh, să aibă o contribuție mai uh, importantă decât cea a Comisiei. Domnul Gaier. Danke. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se referă sau să reformulez. Întrebarea mea se leagă de uh, argumentarea raportorului nostru de ieri. Dânsul a atras atenția asupra faptului că um, în comparație cu statele despre care uh, știm că încalcă în mod uh, repetat uh, regulile stabilite de comisie um, ar trebui să fie confruntate cu măsuri concrete. Și doresc să mă alătur celor care vă felicita, domnule comisar, pentru ratele de eroare și v-am transmis aceste lucruri și în mod personal pe mine ca și pe doamna uh, Gresle. Uh, nu ne interesează uh, aceste diferențe mici care se, se află în jurul procentului de 2%. Știm în același timp că există anumite state um, care pot profita foarte mult de pe urma unei, unei simplificări pentru a nu mai căuta la fel de disperat aceste rate de eroare. Aceasta pe de-o parte, însă există pe de altă parte alte state care pe care, uh, dacă le este să le analizăm uh, separat, se află în zona roșie, de fapt. Și o întrebare. O întrebare la care Comisia până acum nu a dat un răspuns destul de concret spunând că da, știm care este situația și vom face tot ceea ce este necesar, însă după părerea mea acest lucru nu este necesar. Deoarece um, când vom discuta uh, uh, descărcarea de sarcină, vom fi foarte atenți asupra acestor uh, trei state. Și aș dori să vă rog să ne spuneți clar care sunt inițiativele concrete uh, ale Comisiei în ceea ce privește uh, România, Bulgaria și Grecia pentru a um, scădea rata de erori. Și o altă întrebare, uh, o întrebare care se adresează și curții de conturi. Ar fi posibil ca pe viitor, uh, în ceea ce privește descărcările de sarcină, să fie uh, prezentată o, să fie prezentată o listă mai detaliată a, rat, a ratelor de luare în statele membre. În ceea ce privește statele membre problematice, am spus deja, e vorba despre cazuri pe care le urmărim îndeaproape. În regulamentele financiare actuale, Există de altfel criterii foarte clare care merg până la măsura supremă de blocare a plăților. Și, repet, nu voi ezita să blochez aceste plăți dacă acesta este ultimul recurs. Pentru România, pentru Bulgaria, am trimis acum câteva săptămâni scrisori celor doi miniștri, atrăgându-le atenția asupra acestui risc. E adevărat, au planuri de acțiune pe care trebuie să le finalizeze până la începutul anului viitor în ceea ce privește batele, bazele de date. Pentru că, vă spun încă o dată, există pe de o parte problema de risc de sistem, de funcționare corectă a sistemului, mai ales în ceea ce privește baza de date privind parcelele, dar există și problema controlului pe teren, a realizării acestui control. E nevoie de personal, personal calificat și suficient pentru această activitate, dar în primul rând trebuie ca baza de date să fie corectă. În ambele țări există problema legată cu sistemul de identificare a parcelelor. În ambele țări se reface acest sistem pe baza noilor fotografii care au fost analizate de curând. Aceste două țări trebuie să finalizeze procesul de numerizare, de informatizare a acestor uh, parcele pentru a le introduce în baza de date, astfel încât uh, încă din următoarea perioadă de depunere a cerilor de plată, agențiile de plată să poată utiliza bazele de date corectate. Planul nostru de acțiune este foarte clar, cu termene limită clare. Ceea ce trebuie să facă țările respective este de asemenea foarte clar pentru a putea fi bine controlate. Și, repet, nu voi ezita să aplic măsura de blocare a plăților în cazul în care nu există altă soluție. Însă, din vară, și ca urmare a auditurilor uh, din toamnă, am observat că există rapoarte făcute de aceste uh, țări care demonstrează că amenințarea legată de blocarea plăților funcționează foarte bine. Putem aplica corecții financiare. Pentru aceste țări am aplicat deja astfel de corecții pentru anul 2007, corecții în, valoare de sută a existat evident și protecția bugetului european, corecțiile sunt aplicate și pentru anul 2008. Pe baza elementelor de care dispunem vom aplica corecții financiare. Prin urmare, este vorba de o problemă pe care o urmărim îndeaproape, iar pentru Grecia este la fel. Sistemul, așa cum a fost auditat pe teren, demonstrează că Grecia dispune de o bază de date parcelară foarte fiabilă. Dar dacă această bază de date folosită pe teren, în controle, conduce la ideea că există erori pe teren, pentru că erorile pot să fie pe de o parte datorate unei proaste identificări a parcelei de către agricultor pe, cart, pe harta digitalizată numerică, dar eroarea poate uh, să provină și dintr-o declarație greșită a agricultorului cu privire la ceea ce se află pe teren. Prin urmare, trebuie să avem grijă și de recomandele tehnice pe care le dăm agricultorilor. Sunt lucruri pe care le-am semnalat statelor membre. Poate că în unele agricultorii sunt mai bine urmăriți, ajutați atunci când își depun cererile. Și apoi mai există și problema ameliorării controalelor. Dar toate aceste probleme sunt urmărite îndeaproape prin sistemul de corecție financiară. Există unele state membre care se află sub lumina reflectoarelor. Am observat în ultimii doi ani um, anumite probleme care reapar am cerut planuri de acțiune, urmărim îndeaproape situația și dacă observăm că situația nu se ameliorează, ci se agravează, luăm aceeași măsură și anume amenințăm cu blocarea plăților. Prin urmare, sunt mai degrabă hotărât în această direcție. Eh pentru a răspunde la prima întrebare pusă de domnul Gaia în ceea ce privește publicarea ratelor de eroare în funcție de fiecare stat membru. Răspunsul este simplu, nu, nu putem să publicăm această rată de eroare în acest fel, pentru motivul pe care l-am uh, explicat în răspunsul dat domnului Audi noi avem un eșantion la nivelul celor 27 de state membre și nu un eșantion în funcție de fiecare stat membru. Deci analiza pe care o facem noi se referă la întreaga comunitate și în fiecare an observăm că unele statele membre nu apar în eșantioanele privind plățile care au fost făcute, pentru că eșantioanele uh, sunt uh, luate la întâmplare pe baza tuturor plăților care au fost făcute în toate cele 27 de state membre și aceste 27 de state membre nu sunt selecționate individual. Uh, prin urmare, nu este posibil să publicăm uh, rata de eroare în funcție de fiecare țară. Și constat că, de altfel, nici tratatul nu ne cere acest lucru. Tratatul ne cere să formulăm o părere în legătură cu executarea bugetară per ansamblu. Însă, evident, vom consolida auditul în ceea ce privește sistemul de plată pentru țările cu risc și deseori organizăm vizite de monitorizare pentru a vedea ce s-a întâmplat uh, după o primă măsură luată sau după o primă vizită de observare. Astfel, anul acesta am revenit în Bulgaria și uh, pot să vă spun că în ciuda faptului că Comisia pretinde că ceea ce s-a întâmplat în Bulgaria nu constituie o eroare, noi am constatat că în acest an autoritățile bulgare însăși au reținut plata. Asta înseamnă că și pentru ele era bănuiala legată de o eroare. Ceea ce încercăm noi să facem este să consolidăm auditul sistemului în aceste țări, care prezintă anumite riscuri, riscuri mai ridicate decât în alte țări. Consolidăm deci auditul de sistem și acest audit înseamnă concluzii de ameliorare a sistemului de plăți. Și aș vrea să mai spun încă ceva, domnule președinte, um, în urma intervenției doamnei Gressler. Raportul privind déposé, il sera examiné prochainement. Apurarea conturilor a fost um, observat de Cocobu și aș vrea doar să vă spun că curtea menține constatările pe care le-a făcut deja, pe care le-a menționat deja în raport. Vă mulțumesc. Uh, Mr. Chairman, I can agree Domnule președinte, sunt de acord cu uh, ceea ce a spus coraportorul, domnul Cretan. Pot să spun că este nevoie să um, îmbunătățim uh, foarte mult uh, acest sistem până în momentul în care putem să ne așteptăm ca aceste tranzacții să fie îmbunătățite am atras atenția asupra slăbiciunilor din sistem care pot fi um, rezolvate. Rata de eroare um, rata de uh, eligibilitate, de eroare în ceea ce privește eligibilitatea nu a fost întotdeauna uh, prezentată sau uh, exclusă. În ceea ce privește evaluările la fața locului, am văzut că există um, erori uh, din mai multe puncte de vedere și, uh, și în ceea ce privește audit, auditul uh, referitor la ecocondiționalitate, statele membre nu precizează întotdeauna deci, care sunt condițiile care definesc păstrarea unui teren în condiții bune ecologice și agricole. S-a menționat și mai înainte o, o plată care se face pe baza uh, um, care s-a făcut uh, pe baza uh, acest, activității agricole unei companii uh, de sport, de fapt. Și a fost uh, efectuat un control în urmă cu două săptămâni și am văzut că uh, în, au fost acceptate doar 300 de hectare din 500 de hectare și că în an, până în anul 2009 nu s-au efectuat uh, plăți, de fapt. Deci, pentru anul 2009 și pentru 2010 nu s-au efectuat uh, plăți și, uh, desigur, există și alte detalii pe care le putem pune la dispoziția raportorului dacă este nevoie. Uh, recomandarea noastră um, ar fi să clarificăm mai mult uh, regulile de uh, plăți și am recomandat de asemenea ca Comisia să creeze la nivel european reguli minime de eligibilitate pentru ajutor subvenții din partea Uniunii Europeană și știm că Comisia merge în această direcție, uh, dorindu-și uh, reformarea politicii agricole comune. Aș vrea să revin la această problemă legată de eșantionarea pe stat membru. Uh, O astfel de eșantionare nu este posibilă pentru că sunt date în raportul comisiei semnat de uh, directorul general pe baza raportărilor făcute de statele membre, ceea ce putem face noi. Și comisia are intenția să facă practic acest lucru, să solicite statelor membre, organismelor de certificare uh, să certifice tocmai aceste statistici pe baza unui eșantion reprezentativ pe stat membru și în funcție de măsurile luate, care ar putea fi refăcut de organismul de certificare pe baza eșantionului reprezentativ refăcut și pe baza datelor furnizate de organismul de plată, astfel încât să putem publica aceste date și să avem date clare, reprezentative, uh, date de statele membre. Aceast, acest lucru ar putea simplifica și analiza făcută de Comisie și Parlament și poate chiar și analiza făcută de Curtea de Conturi. Nu vreau să insist prea mult asupra unor cazuri uh, particulare, dar revin pentru că domnul Cretin a subliniat încă o dată faptul că Bulgaria uh, a retras plăile pentru acest caz. Bulgaria a făcut acest lucru pentru că erau oarecum pierduți ca urmare a observațiilor făcute de Curtea de Conturi, care este o instituție europeană și care atunci când merge pe teren face observații pe care autoritatea națională trebuie să le ia în considerare. Mențin ideea că aceste controle organizate de statele membre, de serviciile Comisiei, pe baza fotografiilor, pe baza regulamentelor care definesc clar ce înseamnă o parcelă eligibilă și în ce condiții este eligibilă, e bine, Europene. Cred că în acest fel vom reuși să facem mai multe lucruri. Dacă am fi avut această reuniune tripartită, ar fi fost mai bine. Dacă ne întâlnim o dată cu Curtea de Conturi și o dată cu statele membre, aceasta nu înseamnă că este o reuniune uh, tripartită. Dacă mi-aduc bine aminte, în legătură cu fondurile structurale, există reuniuni în care participă și reprezentanții ai statelor membre și ai Comisiei și a Curții de Conturi pentru a clarifica lucrurile. Noi am fost întotdeauna deschiși pentru a da argumente când nu avem argumente, recunoaștem acest lucru. A fost cazul pentru anumite observații făcute de către Curtea de Conturi. Cred că Curtea poate să conteze pe întreaga deschidere a Comisiei pentru a clarifica astfel de lucruri, însă Comisia aplică regulamentele care sunt decise de legislator. Domnul Wojciechowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Mulțumesc. Domnule comisar, foarte pe scurt, o întrebare legată de simplificarea PAC. Parlamentul European a adoptat acum câteva luni raportul domnului Schwart cu privire la simplificarea PAC și în acest raport se vorbea mai ales despre plăți. Plăți care nu ar fi trebuit să fie efectuate. Parlamentul a spus că nu erau încurajate persoanele să ramburseze fonduri în cazul în care primiseră aceste fonduri în mod ilegitim. Însă, nu din vina persoanei respective, dintr-o eroare a statului membru. Există astfel de cazuri în Polonia. Din păcate, în Polonia sunt agricultori care trebuie să ramburseze fonduri pentru că nu îndeplineau um, criteriile legate de uh, formare, de exemplu, de training. Ce părere aveți despre acest lucru? O altă întrebare care mi-a parvenit din partea alegătorilor mei. Există cazuri în care soțiile agricultorilor au și ele o exploatație agricolă agricultorul are o exploatație, soția și ea o exploatație. În astfel de cazuri, soțiile sunt încurajate să fuzioneze plățile pentru cele două exploatații. E necesar? Ce părere aveți? Cei doi soți pot să primească fonduri separat sau trebuie încurajați să fuzioneze plățile. Nu știu dacă puteți să-mi răspundeți acum. Poate că îmi puteți răspunde măcar mai târziu, pentru că sunt întrebări care îi preocupă pe alegători. În ceea ce privește simplificarea, mă bucur foarte mult că îmi puneți această întrebare aici, pentru că știu că sunteți și membru al Comisiei pentru Agricultură și eu aș vrea să ajungem la un echilibru. Vrem ca procedurile să fie simple în uh, beneficiul beneficiarilor și spre satisfacția Comisiei pentru Agricultură și în același timp să nu slăbim prea mult sistemele de control. Acesta este direcția în care merg atunci când vorbesc despre simplificare și repet încă o dată ceea ce am spus și în Comisia pentru Agricultură și anume că simplificarea procedurilor care sunt impuse de către Comisie este un lucru, Simplificarea procedurilor care sunt aplicate pe teren de către statele membre este un alt lucru și poate exista un decalaj între aceste două categorii de proceduri, decalaj care diferă de la stat membru la stat membru, pentru că statele membre sunt cele care adaugă lucruri. Și trebuie să vedem că tabloul este complex și toți uh, factorii trebuie să-și asume responsabilitatea. În ceea ce privește recuperarea fondurilor, când Uh, e din vina beneficiarilor, recuperarea se face în numele beneficiarilor. Când e din vina statelor membre, există corecții care se aplică statului membru respectiv și statul membru plătește. Dacă statul membru are argumente și poate să recupereze aceste corecții de la beneficiar, face acest lucru pentru că, în caz contrar, bugetul național este cel care suportă rambursarea respectivă. În ceea ce privește întrebarea legată de soți, nu există o legislație europeană în domeniu, o legislație care să interzică fuzionarea sau să o încurajeze. E ceva ce ține de politicile naționale agricole. Poate că în Polonia se dorește încurajarea fuzionării pentru ca să existe exploatații familiale, însă asta ține de legislația națională încă o dată. Nu există reguli care să fie impuse de către comisie sau de către regulamentul comunitar. Vă mulțumesc o concluzie din partea raportorului, domnului Șasi Marcachis. Da, cred că mă pot exprima numele colegilor, domnule comisar, uh, spunându-vă că, într-adevăr, ne dați impresia că știți despre ce uh, vorbiți. Și pot să recunosc faptul că predecesorul dumneavoastră, dumneavoastră nu a fost la fel de bun cum sunteți dumneavoastră. Ne bucur acest lucru Însă, când uh, uh, cineva este atât de uh, expert într-un domeniu, putem să-i cerem să treacă la reforme adevărate și avem încredere că veți face acest lucru. Și um, vă bucurați de respectul uh, multor uh, colegi aici, prezenți aici de față și cred că dumneavoastră sunteți comisarul care poate uh, trece la această reformă. O temă foarte importantă o reprezintă um, simplificarea. S-a spus uh, din mai multe părți că va exista un grup de experți din partea Comisiei, un lucru foarte bun și uh, din partea Curții de Conturi există propuneri concrete în ceea ce privește condiționalitatea, dar nu numai. Și cred că dumneavoastră vă puteți baza pe aceste propuneri pentru a elabora un plan de acțiune pe care îl așteptăm până în primăvara anului viitor, un plan de acțiune în care să fie numite măsuri concrete. V-ați, uh, ați vorbit despre uh, sancțiuni, amenințări, uh, suspendări. Este vorba de o temă foarte complexă. A tras atenția că prin regula 50-50 se îmbunătățește rata de recuperare a fondurilor, însă doar jumătate din aceste fonduri trebuie să recunoaște că cealaltă jumătate rămână la cei care nu au, la beneficiarii uh, care nu au beneficiat așa cum trebuie de acești bani. Deci, cred că trebuie să folosim mai uh, des acest instrument de suspendare, respectiv de uh, întrerupere. Și aș dori să mă refer la o remarcă a colegului Odi, care a spus că nu este convins de aceste declarații de asigurare din partea statelor membre. Și am discutat cu colegul meu, Mulder, care um, deja în anul 2004 a cerut această, a, acest lucru, care se regăsește și în a doua rezoluție a Parlamentului și cred că nu vom uh, renunța la această cerere după părerea mea, cred că ar trebui să implicăm și curțile de conturi naționale și cred că domnul Crătan știe mai bine cum am putea să facem acest lucru. Însă acest lucru nu înseamnă că ministrii de finanțe din statele membre nu au responsabilitate și nu trebuie să-și asume răsp- răspunderea pentru ceea ce fac. Și i-am uh, transmis președintele uh, Consiliului cerându-i ca um, noi să ne putem exprima în fața uh, Consiliului, uh, în fața Ecofinului. Putem să le spunem ministrilor de finanțe, de finanțe că, într-adevăr, uh, dânsii se ocupă de multe aspecte, dar trebuie să țină seama și de alte aspecte. Există state membre care uh, produc, uh, aduc probleme spațiului euro, cum este, de exemplu, Grecia și asemenea state trebuie să dea dovadă de mai multă disciplină. Uh, state, multe state membre au beneficiat de multe uh, fonduri venite din uh, Fondul pentru Agricultură, de exemplu. Deci, vom încerca să exercităm presiune și pot să vă spun că aceste declarații de asigurare reprezintă un instrument foarte important la care nu dorim să renunțăm și doresc să vă mulțumesc din nou pentru Uh, prezența extraordinară a dumneavoastră aici și cred că um, caracterul de model al, agricultori, al agriculturii trebuie uh, dezvoltat mai uh, departe. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul comisar. Previsto e passiamo avanti con l'ordine del giorno. Il punto... Îi mulțumim domnului comisar care ne-a consacrat mai mult timp decât am prevăzut inițial. Trecem la raportul special 5 eh, pe 2010 al Curții de Conturi Europene, punerea în aplicare a abordării lider pentru dezvoltare rurale. Și îi dau cuvântul raportului nostru, domnului Vaughan. Mulțumesc, domnule președinte. Può cominciare, colega. Se non... Puteți începe, stimat coleg. Dacă nu începeți, nu vor ieși din sala deputații. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să mulțumesc Curții de Conturi pentru raport. Aș vrea să mulțumesc Curții de Conturi pentru raport și mai ales uh, domnului Lazaru, noul membru al Curții, care răspunde de acest raport. Aș vrea să spun la începutul acestei contribuții că sunt uh, foarte Uh, bucuros de uh, inițiativele de tip lider pentru că abordările acestea care pornesc de jos uh, sunt cele mai bune pentru a asigura viabilitatea proiectelor pe termen lung. Accept și observația Curții de Conturi în privința faptului că nu este ușor de măsurat valoarea adăugată a acestor inițiative care pornesc de jos. Aș vrea să mă concentrez astăzi asupra recomandărilor de ce ar trebui incluse în raportul de descărcare. Înțeleg uh, frustrarea uh, uh, curții de conturi față de abordarea legală, ceea ce explică poate raportul critic pe care îl avem în față. Accept recomandările 3, 4, 5 și 6 în întregime însă vreau să fac câteva observații cu privire la celelalte două recomandări, recomandările 1 și 2. În ceea ce privește recomandarea 1, accept multe dintre punctele uh, subliniate de Curtea de Conturi. Dacă un uh, proiect este încheiat, nu trebuie să se acorde fonduri din LIDE. Însă trebuie să existe și o anumită flexibilitate în sistem. De exemplu, dacă un uh, proiect uh, a început și se dorește extinderea zonei geografice care, pe care o acoperă, trebuie să se permită acest lucru. În țara Galilor, de exemplu, au uh, existat mai multe proiecte care au vrut să se, extind, să se extindă și cred că ar trebui să existe o flexibilitate mai mare în sistem. În ceea ce privește a doua recomandării, se spune că cei care se ocupă de inițiativă pe plan local nu ar trebui să fie prezenți la reuniunile unde se iau decizii cu privire la proiectele de, de, de care sunt direct interesați. Cred că ar trebui să facem diferența între eh, interese semnificative și interese pur și simplu, pentru că altfel riscăm să excludem colegi eh, fără motiv eh, întemeiat însă sunt de acord cu faptul că trebuie să se facă declarații de interese și sunt de acord și cu faptul că procesul verbal trebuie să fie făcut public. Trebuie să uh, extindem de asemenea uh, um, uh, grupurilor de acțiune locală. Închei, domnule președinte, mulțumind Curții de Conturi, salut acest raport. Recomandările acestea sunt rezultatul experienței mele practice cu grupurile de acțiune locală. Am uh, ajuns la un echilibru între uh, raportul costul, uh, costuri-beneficii și beneficiile pentru comunitățile rurale. Vă mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul uh, domnul Lazaru din partea Curții de Conturi. Thank you, Chairman. Chairman and... Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte și membrii Comisiei de Control Bugetar al Parlamentului European, domnilor și domnilor, doresc să vă mulțumesc pentru interesul dumneavoastră față de raportul Curții de Conturi în ceea ce privește implementarea um, abordării lider în dezvoltarea rurală. Permite să spun uh, la început că este o onoare pentru mine și o adevărată plăcere să uh, pot să vă prezint uh, acest lucru în fața Comisiei Cont atât de repede după um, cealaltă prezentare din 27 uh, septembrie și după ce mi-am început funcția din 2 noiembrie. Um, acest raport a fost uh, redactat în uh, timpul mandatului domnului Casamias și trebuie să recunoaștem meritele dânsului și cu această ocazie doresc să-i mulțumesc domnului Casamias pentru lucrurile efectuate în uh, cursul uh, mandatului său în calitate de membru al Curții de, de Conturi în ultimii șase ani. Aș dori să încep prin a-i, uh, prin a mulțumi domnului raportor Von pentru munca sa și pentru recomandările sale. Aș dori să-i mulțumesc uh, și pentru uh, sprijinul uh, adus uh, ideilor noastre în ceea ce privește uh, sprijinirea și dezvoltarea plus valorii oferite de către abordarea lider. În uh, special, este foarte dificil pentru ca grupurile de acțiune locale să obțină o plus valoare pentru, pentru acțiunile uh, locale dacă acestea trebuie să facă apel la uh, fonduri naționale. Nu este surprinzător că grupurile de acțiune locale nu au pus uh, accentul pe strategiile locale datorită faptului că um, autoritățile de gestiune nu le-au cerut repere clare de eficiență. Cu toate acestea, documentul de lucru nu sprijină primele, doi, primele două recomandări. Acestea își doresc să se evită conflictele de interese și să eficientizeze folosirea um, fondurilor provenite de la contribu- contribuabil. În primul rând, ceea ce privește conflictele de um, interes. Din, um, din anul 1996, Comisia Cont s-a aflat în, uh, în fruntea acțiunilor care se ocupă de conflictele de interes. Au fost uh, introduse măsuri concrete, de exemplu articolul 52 din regulamentul financiar, care își propune ocolirea unor asemenea uh, situații. Cu toate acestea, Curtea de Conturi a ajuns la concluzia că asemenea cazuri de conflicte de interes sunt încă răspândite și uh, în cazul LIDAR există actori locali care participă la procesul de decizie în acordarea fondurilor. Și propunerea existentă nu a rezolvat problemele întâlnite de Curtea de Conturi și nici nu se ridică la înălțimea uh, cerințelor uh, necesare. Și este vorba de conflicte de interese familiale economice sau uh, financiare. Și doresc să atrag atenția că nu este vorba de, o, de un aspect acad- academic, deoarece aceste conflicte de interese au, un, uh, au o consecință asupra eficienței programului lider. Multe din uh, exemple de gestiune proastă se referă la proiecte care au fost sprijinite de membrii a acestor grupuri de acțiune locale și exemplele pe care le-am dat tot arată că grupurile de acțiune locală pot respecta um, pot respecta uh, măsurile uh, cerute. Și Comisia, în răspunsul pe care l-a uh, transmis Curții de Conturi, sublinează și ea nevoia de a evita aceste conflicte de interese. Și Comisia a cerut reprezentanților statelor membre să uh, fie vigilenți în continuare pentru a se asigura că nu există conflicte de interese care să aducă prejudicii abordării lider. De aceea aș dori să cer raportorului să sprijine această recomandare a Curții de Conturi, care, după părerea mea, este esențială pentru a asigura o funcționare solidă a abordării lider. Cealaltă recomandare care nu a fost uh, sprijinită în totalitate se referă la um, granturi acordate unor proiecte care se desfășoară. O sarcină a Curții de Conturi este să identifice unde se pot îndeplini îmbunătățiri în ceea ce privește gestiunea uh, fondurilor uh, publice. Acest lucru este cu atât mai important în aceste timpuri în care situația financiară a cetățenilor și a multor state membre este din ce în ce mai dificilă și raportul nostru uh, a arătat că trebuie să există o regulă clară pe baza căreia să se spună că nu trebuie sprijinite, nu trebuie uh, acordate fonduri unor proiecte care se află deja în uh, desfășurare. Promotorii unui proiect nu ar trebui să înceapă un proiect um, decât în anumite condiții, doar în condiția în care i s-a promis că va fi finanțat acest proiect sau dacă consideră că există uh, surse alternativă de finanțare în afara celor din uh, abordarea lider. Acordarea unui uh, grant în, într-o asemenea situație cred că este inacceptabilă din punct de vedere a unei gestiuni solide și cred că ar fi posibil pentru un uh, proiect local care este foarte important pentru uh, zona locală să fie extins și în acest caz se poate acorda un grant, însă condiția esențială este ca această decizie să fie luată înaintea uh, hotărârii de a extinde proiectul respectiv. Și în cele din urmă, domnule președinte, aș dori să subliniez că pro- problemele descrise nu au fost rezolvate 10 um, ani după ultimul raport pe care l-am elaborat despre abordarea lider. Așadar, în concluzie, este datoria mea să sprijin uh, sprijinul pe care l-am primit din partea Comisiei în cadrul procesului de descărcare pentru a um, îmbunătăți abordarea lider și pentru ca abordarea lider să aibă succes în adăugarea de plus valoare la um, acțiunile locale. Vă mulțumesc. Poate cineva din partea Comisiei dorește să intervină? Mulțumesc, domnule președinte, că mi-am acordat cuvântul acum. Aș dori să încep prin a vă mulțumim și să vă mulțumesc și dumneavoastră și domnului Vogel și domnului Lazaru și celor celorlalți deputați pentru ocazia care mi este dată de a participa la acest schimb de vederi în legătură cu desfășurarea uh, proiectului LIDER în cadrul dezvoltării rurale. Mulțumesc curții, mulțumesc raportorilor pentru recomandările făcute. Aș dori să pun în evidență faptul că apreciem metoda LIDER pentru că ea angajează actorii locali în dezvoltarea uh, locală ca parte integrantă a politicii noastre lider este executată în gestiune partajată cu statele membre, cu un număr considerabil de sarcini de gestiune delegate la nivel local. Caracteristicile specifice ale proiectului lider constituie fundamentul valorii sale adăugate. Comisia înțelege că acest potențial poate fi exploatat respectându-se principiile de bază ale unei bune gestiuni financiare și în acest sens am luat notă de observațiile și recomandările făcute de curte și putem să vă asigurăm că deja începem să activăm pentru a face corecțiile necesare pentru perioada în curs. Aș dori totuși să subliniez faptul că lider nu este un concept static. Este un concept care în ultimii 10 ani a avut o evoluție semnificativă. Mai întâi era vorba despre o inițiativă comunitară, apoi am trecut la Lider Plus și acum cu acest lider este axa 4 a politicii noastre de dezvoltare rurală. Este o abordare vie care se traduce prin aderarea a 2200 grupuri de acțiune locală din cele 27 de țări membre. Până în prezent, Comisia a făcut un efort deosebit și îmi permit să subliniez acest lucru pentru a încadra corect punerea în aplicare a LIDER. Și acest lucru se întâmplă la trei niveluri. La nivelul cadrului reglementar, prin precizarea obligațiilor care trebuie respectate, la nivelul orientării practice pentru autoritățile naționale în momentul aprobării programului și prin recomandări făcute cu ocazia controalelor, recomandări necesare pentru aplicarea corecțiilor financiare. Și, în fine, al treilea nivel este un nivel datorat interesului uh, pe care îl arătăm în ultimii doi ani în contextul rețelei europene de dezvoltare rurală, unde a fost uh, creat un subcomitet lider, un comitet care acționează pe baza uh, activității focus group. În acest context al rețelei și în acest context al focus group, tocmai am uh, terminat un raport de analiză uh, a abordării ascendente, un raport de analiză a caracterului inovator al abordării lider și al altor proiecte de colaborare. Și în curând veți putea dispune de acest raport. Spuneam că am uh, lucrat la anumit, o mai bună diferențiere a, a uh, actorilor. Vrem să fim mai atenți la capacitățile administrative ale grupurilor de acțiune locală și să creștem eficacitatea acestora în punerea în aplicare a proiectelor. Vreau să vă mai spun, fără a intra în prea multe detalii, că Comisia, împreună cu Curtea, a făcut o serie de recomandări legate și de acțiunile angajate de comisie în contextul aprobării programelor sau al modificării acestora. Vă invit să citiți la punctul 99 din raport toate detaliile pe care regulamentul 1974 le uh, precizează pentru a fi respectate la nivel de aprobare sau modificare de program. Însă, această preocupare apare și în punctul 35 din recomandările uh, care se află în raportul curții. Revin asupra unui punct care se referă la evaluare, evaluarea Lider Plus. La sfârșitul acestui an, un raport ex post va fi disponibil și va reprezenta o bază de lucru pentru a fi luat în considerare în uh, acțiunile uh, pe care le-am menționat uh, deja și în dialogul pe care vrem să-l dezvoltăm cu Comitetul de Gestiune și Dezvoltare Rurală, respectiv cu autoritățile. Adică nu numai doar într-o perspectivă de rețea, ci într-un mod foarte țintit în contextul activității cu autoritățile de gestiune și comitetul de gestiune. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, aș vrea să menționez și preocupările Comisiei privind alte probleme legate de recomandarea 1 din raportul curții. Să știți că în prezent, în contextul uh, acțiunilor de aliniere ale tratatului de, de la Lisabona pentru um, regulamentul 1694 există deja un amendament, o modificare a regulamentului de bază în sensul de a specifica faptul că susținerea ar trebui să se limiteze la anumite cheltuieli care apar după depunerea cererii de plată pe lângă autoritatea responsabilă de un proiect. Deci acest document se află deja pe masa de lucru a Consiliului. Puteți observa ce importanță acordăm noi recomandării numărul 1 a curții. În ceea ce privește conflictul de interese, este clar că această problematică merită întreaga noastră atenție pentru a asigura o gestionare corectă și o valoare adăugată a conceptului. Și în acest sens, pregătim o modificare a regulamentului de aplicare care în decembrie sau în ianuarie va fi prezentată Comitetului de Gestiune pentru a aduce lămuririle necesare este nevoie de dublu quorum pentru că deciziile, votul nu pot fi realizate fără a respecta acele 50% um, voturi necesare și, pe de altă parte, pentru a fi clar că conflictele de interese uh, trebuie să fie puse în legătură cu buna gestionare a fondurilor. Toate acestea vor apărea în ghidul care va fi la rândul său ameliorat și discutat în cadrul aceleași comitet de gestiune, fie în luna decembrie, fie în luna ianuarie. Și, în fine, încă un punct care apare în raportul în raport și pentru care noi avem aceleași preocupări, strategiile locale trebuie să aibă o valoare adăugată de calitate și trebuie să fie susținute de obiective cât mai măsurabile, cuantificabile posibil. Ghidul pe care l-am menționat va oferi orientări, clarificări pentru a ameliora strategiile puse în aplicare. Și, în fine, Revin la două recomandări ale raportorului, una privind animarea teritoriului. Asta înseamnă uh, să acordăm avantaje actorilor locali. Acest lucru este deja prezent în reglementare, dar vom ține cont de a nu numai în conversația sau dialogurile permanente pe care le avem cu rețeaua, ci și în uh, Uh, discuțiile care vor avea loc în următoarea perioadă. În ceea ce privește transparența, ne vom asigura că ghidul va aduce toate clarificările necesare pentru ca transparența să fie uh, admisă. În ceea ce privește publicarea proceselor verbale pentru uh, selecția programelor, de exemplu. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă asigur că Comisia nu își va precupeți eforturile pentru a perfecționa punerea în aplicare a abordării lider. Cum am spus și am subliniat deja, acesta constituie un element cheie al politicii de dezvoltare uh, locală și uh, pentru nevoile teritoriale. Totuși, reușita acestuia depinde și de angajarea statelor membre prin intermediul gestiunii partajate. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, colegul Deutsch. Köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Vă mulțumesc, stimați colegi! Aș dori să-mi exprim în primul rând recunoștința și mă bucur că discutăm uh, aceste uh, teme. Doresc uh, în același timp să mulțumesc curții de conturi pentru raportul special. Stimați colegi, eu sprijin abordarea lider și salut această inițiativă Salut uh, și filozofia care se ascunde în spatele acestui concept și rezultatele care au fost uh, obținute până în acest moment. Cu toate acestea, aș avea două remarci. În primul rând, doresc să uh, spun că în momentul uh, în care discutăm despre conținutul și despre obiectivele unui uh, program, Um, acest lucru este la fel de important uh, cum este um, contextul uh, financiar și deseori mă surprinde faptul că Consiliul și Comisia uh, spune că acest program ar fi, de, ar fi bun, dar că există probleme legate de administrarea financiară și administrarea financiară este un aspect important, dacă nu cel mai important aspect al unui program. Și dacă există probleme uh, la nivelul administrării financiare, programul respectiv nu va funcționa. Și atunci nu putem vorbi de un uh, program uh, bun. Deci nu putem, cred că, să separăm aceste două aspecte. Eu vin dintr-o țară unde timp îndelungat uh, puterea s-a aflat la comuniști și timp de decenii Uh, comuniștii au spus întotdeauna, obiectivele sunt uh, foarte bune, însă mai avem însă mici probleme în, în uh, punerea în aplicare, dar cu timpul ne vom îmbunătăți. Până la urmă ne dat seama că, de fapt, obiectivele nu erau bune. Așadar, dacă la programul LIDER există probleme din punct de vedere al administrării financiare, acest lucru înseamnă, de fapt, că programul în sine nu funcționează bine. Deci este vorba, în general, de un program prost. După cum am spus însă deja, sprijin abordarea lider și uh, am însă uh, foarte multă experiență uh, proastă în ceea ce privește punerea în aplicare acestui uh, program. Aș dori să adaug uh, că, desigur, uh, nu sprijin uh, ca faptul că, că la sfârșitul acestei uh, dezbateri ne dăm seama că abia după 10 ani uh, reușim să recunoaștem că există probleme fundamentale. acesta este cazul, din păcate. Multe dintre aceste probleme nu au apărut acum, ci sunt prezente deja de 10 ani. Deci ne confruntăm cu probleme vechi de 10 ani. Și dacă fiecare uh, și-ar fi um, îndeplinit munca așa cum ar fi trebuit, uh, așa cum s-a lăsat impresia acum, nu am mai fi avut această um, această problemă. Deci nu poate fi adevărat că toți cei implicați uh, și-au îndeplinit sarcinile așa cum ar fi trebuit. Nu doresc să uh, arăt cu degetul, să caut uh, vinovații, să numesc vinovații, dar situația mi se pare puțin uh, ciudată. Uh, sprijin propunerile venite din partea lui uh, Derek și aș dori să fac câteva remarci uh, în ceea ce privește detaliile. Sunt de acord în mare uh, cu faptul că cei care, se, cei care participă la uh, procesul uh, decizional trebuie să își afirmă foarte clar eventualele conflicte de, conflicte de interese. Derek merge puțin chiar mai departe decât Curtea de Conturi și sprijin acest lucru. În ceea ce privește uh, transparența și publicarea hotărârilor uh, grupurilor de acțiune locale, după părerea mea aici nu se încalcă un concept și un uh, principiu, ci, dacă nu mă șel și s-ar putea să mă șel, ci este uh, vorba de uh, cât de transparentă și cât de publică este politica uh, de coeziune în general. Uh, se pune întrebarea cât de transparenți trebuie să fie politicienii în ceea ce privește uh, transparența procesului uh, decizional în ceea ce privește uh, hotărârile luate în cadrul politicii de coeziune. Aceste hotărâri sunt reglementate de anumite norme și aceste norme spun în, fo- în mod foarte clar cine ce informații trebuie să facă, trebuie, cine și ce informații trebuie să fie făcute publice. Și cred că asemenea reguli, din păcate, nu sunt uh, puse în aplicare, ci chiar sunt uh, călcate în picioare. Și după părerea mea, în uh, domeniul politicii de dezvoltare rurală ar trebui să existe în vigoare aceleași reguli în ceea ce privește transparența datelor. Trebuie să vedem în mod foarte clar ce grupuri locale ce hotărâri au luat, care au fost rezultatele uh, voturilor și cine a profitat până la urmă de aceste hotărâri. În ceea ce privește programele LIDER, aceste uh, norme, din păcate, nu sunt respectate și uh, se face apel la înțelegerea oamenilor, dar, după părerea mea, regulile ar trebui să fie reguli și să fie respectate. Și cred că în, în toate uh, fazele procesului decizional ar trebui documentate în mod adecvat uh, deciziile luate. Să ne reîntoarcem însă la prima recomandare din partea Curții de Conturi. Sunt de aceeași părere cu uh, raportorul. Cred că ar fi vorba totuși de o regulă prea um, rigidă dacă am accepta-o în această uh, formă. deoarece nu am ține cont de, de proiectele uh, care se află în desfășurare. Interesele locale și uh, caracteristicile locale ale procesului uh, de- decizional uh, sunt cele care um, fac necesar ca în momentul în care a fost uh, uh, luată o decizie să nu se recurgă la alte uh, surse. Și tocmai uh, aspectele lo- locale um, pot uh, îmbunătăți, de fapt, eficiența programului. Există, uh, desigur, multe exemple despre cum putem uh, interpreta greșit aceste cazuri și cred că avem nevoie din acest punct de vedere de uh, flexibilitate. Așadar, după părerea mea, cele patru recomandări din partea Curții de Conturi trebuie Uh, sprijinită și în ceea ce privește conflictele de interese, cred că trebuie să mergem mai departe decât uh, cele propuse de Curtea de Conturi și în ceea ce privește programele care se află în desfășurare, cred că trebuie să recurgem la principiul flexibilității așa cum își îl dorește uh, Derek. Și cred că ar trebui să folosim, să apelăm la aceleași uh, reguli care sunt valabile în politica de, de coeziune și în uh, politica de dezvoltare rurală. Domnul Mulder. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat discuțiile cu foarte mult interes. Consider că programul LIDER este un program foarte popular. Am fost puțin surprins când uh, am auzit că există un conflict de interese în ceea ce privește pregătirea proiectului. Comisia spune că încă mai e timp pentru a repeta pentru a repara greșelile din, ultimele, din ultima perioadă, însă mă întreb cum vom face acest lucru. Programul LIDER este popular, însă poate că privește o sumă destul de mică raportată la bugetul global. Aș vrea să știu care este costul administrativ și cât reprezintă din uh, costurile totale. Deci, care sunt costurile administrative și care sunt uh, sumele care ajung la beneficiarii reali. Colega, grazie, Cescova. Domnul, doamna Cescova. Domnule președinte, dragi colegi. Poate că este cam târziu să venim cu critici acum, având în vedere că proiectul acesta există de zeci de ani și de-abia acum apar niște recomandări cu care nu putem decât să fim de acord. Însă nu pot să nu fac niște critici. Experiența mea din Republica Cehă îmi arată că beneficiarii suportă costuri administrative foarte mari atunci când primesc uh, fonduri din partea Uniunii Europene, din partea altor fonduri și inițiative. Iată de ce acest raport uh, a fost foarte surprinzător pentru mine. Dacă vreau să simplific lucrurile, voi spune că în acest caz fondurile ar fi putut ajunge la diverse persoane care nu au trebuit să uh, redacteze procesul verbal al întâlnirilor, persoane care ar fi putut să distribuie fondurile între ele, nu au trebuit să arate dacă există sau nu conflicte de interese și informațiile cu privire la evaluarea și selecția proiectelor nu trebuiau publicate. Conflictele de interese, problema legată de conflictele de interese nu a fost uh, rezolvată și nu s-a cerut uh, transparență. Ori transparența este un cuvânt cheie pe care repetăm iarăși și iarăși în această comisie. Este o cerință de bază care se aplică în cazul licitațiilor și în cazul distribuției fondurilor din uh, surse europene. Mă surprinde așadar faptul că în bugetul nostru există în continuare aceste puncte sensibile. Nici una dintre reguli nu a trebuit aplicată. există și um, situații în care cerințele sunt greu de îndeplinit din punct de vedere administrativ. Comisia trebuie să susțină aceste recomandări, însă trebuie să spunem că aceste controle și recomandări ar fi trebuit să intervină mai devreme. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Gresle. Da, este vorba de un uh, raport foarte interesant. Doresc să mulțumesc curții de conturi. Ei bine, avem, avem uh, există acest program deja de 20 de ani și cred că raportul ne prezintă o situație uh, dezastroasă. Vedem câte lucruri pot fi făcute cu uh, banii europeni și lucruri foarte importante, de exemplu, publicarea unor uh, interese uh, publice și ce se întâmplă cu aceste lucruri nu se, nu se fac publice. Uh, și cred că reprezentantul Comisiei ar trebui să ne dea niște răspunsuri în ceea ce privește acțiunile viitoare. Cred că toți cunoaștem acest program LIDER și ne dorim ca acest program să fie continuat uh, pe viitor, însă dacă vedem care este situația, uh, putem să spunem pur și simplu că în aceste condiții acest program nu poate fi continuat deci concluziile n-ar trebui să se limiteze la afirmația că avem nevoie aici și acolo de câteva reguli mai, uh, mai clare, însă după 20 de ani um, uh, singurul lucru care ne interesează este că, ca banii uh, europeni să fie cheltuiți și nu ne interesează deloc cum sunt cheltuiți. Um, Apoi, în ceea, ce pri- în ceea ce privește faptul că au fost plătiți din acești bani, de exemplu, uh, semne de circulație, mă întreb, se va cerceta acest lucru? Ce se întâmplă? Și știu că LIDER uh, este un instrument clasic de uh, finanțare și mă întreb care sunt acțiunile concrete pe viitor. Grazie. Colega Vaughan, se vuole... Uh... Vă mulțumesc. Domnul Von. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă mulțumește nivelul uh, discuției uh, pe marginea acestei teme, care este foarte importantă. În ceea ce privește um, întrebarea pusă de domnul uh, Moldor, desigur, în ceea ce privește costurile administrative, există o marjă diferită a acestor costuri între 12 și 32%. Um, în ceea ce în ceea ce privește importanța acestei inițiative care a fost atât de populară, um, proiectele sprijinite a fost foarte importantă. Desigur, putem să discutăm uh, sistemele de gestiune, însă ceea ce este mai important este că uh, proiectele pe care le susținem provin de la comunitățile locale și sunt în sprijinul acestei, acestor comunități uh, locale. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru uh, propunerile uh, legate de uh, noi, uh, noi metode de gestionare pe viitor. Și doresc să mulțumesc și domnului Lazar Azul de la Curtea de Conturi pentru contribuția uh, dânsului de astăzi. Cred că Um, există două puncte unde uh, lumea nu este uh, de acord, însă cred că părerile nu sunt atât de diferite. În primul rând, în ceea ce privește deschiderea și transparența. Cred că um, cu toții cerem că uh, faptul, toți solicităm publicarea informațiilor necesare și susținem de asemenea um, declararea conflictelor de interese. Și, după părerea mea, trebuie să facem o diferență între uh, interese importante și uh, neimportante și dacă Curtea de Conturi spune că acest lucru nu este posibil, cred că trebuie să acceptăm lucrul așa cum este. Un alt uh, punct se referea la finanțarea proiectelor care au început deja și cred că există foarte multe exemple de proiecte care au avut un succes atât de mare încât uh, își doresc să să, să fie ex, extinsă. În uh, țara Galilor, de exemplu, există un uh, asemenea proiect în uh, zona respectivă datorită uh, faptului că a fost introdus în internet pe bandă largă. Proiectul respectiv a dorit să se extindă și cred că trebuie să ținem cont de asemenea cazuri. Și um, din partea Curții de Conturi s-a spus că um, există deja un grad de flexibilitate um, introdus în acest program, însă cred că trebuie să ne asigurăm că acest grad de flexibilitate este uh, mai mare. Și să sperăm că uh, vom ajunge la un uh, punct comun în ceea ce privește uh, aceste lucruri. Vă mulțumesc, domnul președinte. Molto breve perché siamo in ritardo, prego. Eh, foarte pe scurt, deoarece avem eh, foarte puțin timp acum la dispoziție. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eh, Curtea de conturi ține cont de îngrijorările raportului în ceea ce privește recomandările 1 și 2. Sunt de acord cu domnul Von că, într-adevăr, avem o marjă pentru a îndeplini cele două obiective um, stabilite um, de către Comisie. Vă mulțumesc. Passiamo al punto 9 dell'ordine del giorno. Vă mulțumesc. Să trecem la uh, punctul 9. Uh, este vorba de raportul special numărul 6 pe 2010 al Curții de Conturi Europene referitoare de îndeplinirea obiectivelor uh, principale ale reformei din, din sectorul zahărului. Domnul Silar Hachis are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Este vorba de o temă importantă, deoarece uh, discutăm de o reformă majoră în cadrul politicii agricole și în aceast, uh, a fost inclusă de exemplu, uh, Uh, restructurarea unor uh, fonduri în totalitate de 6,2 miliarde de euro și principalele obiective ale acestei reforme a fost să asigure competitivitatea industriei uh, producătoare de zahăr din Uniunea Europeană și în același timp să stabilizeze piața și să garanteze securitatea furnizării cu zahăr. Desigur, este o temă complicată, deoarece Comisia și Uniunea a, a s-a, s-a bazat pe stimulente economice pentru a scoate de pe piață producători. Și pot să spun că, în general, obiectivele largi ale reformei au avut succes. S-a ajuns la a, îmbunătățirea competitivității și reducerea diferenței între piața Uniunii Europene și piața globală. Însă, desigur, există Uh, detalii și știm că acestea sunt foarte importante. Curtea uh, de conturi are un număr de uh, rezerve cu care eu sunt de acord. O rezervă se, se referă la măsurarea competitivității doar pe bază regională. Comisia nu a avut încă ocazia de a măsura competitivitatea reală a fiecărui producător și nu a avut această oportunitate înaintea reformei și nici nu s-a folosit de ocazia de a lua, a, a preleva date de la producători și de la rafinării în cursul acestei reforme. Așadar, avem foarte puține date care să ne spună ce s-a întâmplat în mod concret la fața locului. E bine, date referitoare la productivitate și la eficiență ar fi foarte folositoare, însă ne lipsesc asemenea date. Le-am putea folosi însă pentru a vedea dacă aceste eforturi uh, au, fost, au avut succes la fața locului și pentru a vedea care este viitorul politicii agricole comune. Trecând la aspecte specifice, aș avea câteva întrebări pentru comisie. Una este următoarea. De ce marii uh, producători de uh, zahăr care au renunțat la cote acceptând uh, um, fonduri din, uh, din partea Uniunii Europene nu au trebuit să dea informații despre modul de folosire a acestor fonduri? Și am pus această întrebare deoarece, așa cum a observat Curtea de Conturi, uh, Există anumiți producători care în același timp au închis uh, fabrici în Uniunea Europeană, dar au deschis uh, alte fabrici în afara Uniunii Europene. Și se pune întrebarea dacă uh, banii uh, plătiți de contribuabilii europeni uh, au, uh, sub, nu au subvenționat cumva deschiderea unor noi fabrici în afara Uniunii Europene și cred că este o întrebare legitimă. O altă um, întrebare se referă la industria uh, trestiei uh, de zahăr. După cum știți, uh, producerea de zahăr din sfeclă de, din sfeclă de zahăr reprezintă um, principalul motiv pentru care fabricile de zahăr au fost incluse în politica agricolă comună. Deoarece nu poate exista o o fabrică de zahăr fără o, o zonă pe care să se cultivă sfeclă de zahăr din apropiere. Deci, uh, însă, în ceea ce privește um, ra, rafine, rafinările care se bazează pe trestii de zahăr, um, nu este vorba de un produs care provine din Uniunea Europeană. Deci este pur și simplu o, o formă industrială care este afectată în mod pozitiv de prețul zahărului în Uniunea Europeană. Și întrebarea care se pune este de ce aceste uh, rafinării au uh, primit uh, o sumă importantă de fonduri, dacă nu mă șel, este vorba de 150 de milioane de euro. Și um, ce s-a uh, obținut prin această măsură de finanțare, deoarece acestea nu se încadrau în obiectivele inițiale ale reformei. O altă întrebare se referă la cota de isoglucoză, de isoglucoză. Aceasta este produsă din uh, porumb și din alte materii prime, a căror prețuri nu au fost afectate de această reformă și se pune întrebarea um, ce s-a obținut prin uh, uh, măsurile um, acordate acestei uh, industrii. Un alt aspect interesant asupra căruia, curtea, căruia Curtea de Conturi atrage atenția este următorul faptul că uh, beneficiul, uh, beneficiile aduse de reducerea prețului nu au fost transmise uh, consumatorilor. Aceste beneficii s-au rezumat și au rămas doar la nivelul industriei. Deci s-a ajuns la un preț mai scăzut, însă acest preț mai scăzut nu a fost resimțit de către consumatori. Deci întrebarea mea ar fi dacă Comisia da, se gândește la anumite măsuri pentru a asigura că uh, prețul uh, redus la uh, zahărul cu ridicata va fi transmis și consumatorilor. Și ultime, ultime două puncte. O discuție foarte importantă s-a referit la um, cât de disponibil este zahărul uh, european în Uniunea, pe piața din Uniunea Europeană. Obiectivul a fost de o disponibilitate de 85% și acest obiectiv legat de disponibilitate știți că este unul din obiectivele principale ale politicii agricole comune. Întrebarea mea este cum știm că 85% este un procentaj bun? De ce nu se Uh, vorbește de 80% sau de 90%. Nu știu dacă discuția dintre uh, Curtea de Conturi și Comisie s-a bazat pe studii în ceea ce privește nivelul optim de uh, disponibilitate sau pe anumite scenarii care iau în calcul um, lipsa de zahăr și probleme pe piața globală. Deci cred că nu ni s-au dat explicații concrete de ce s-a ales acest procent de 85% și nu 80% sau 90%. Și un uh, aspect final, după ce um, am fost numit uh, în calitate de raportor, am analizat piața de zahăr din Grecia, care a fost uh, afectată foarte puternic de această reformă. Uh, deoarece Grecia a trebuit să-și înjumătățească cotele de uh, zahăr produs. În uh, Grecia au existat cinci uh, fabrici, două dintre ele au fost închise, cotele au fost reduse la jumătate și acum am aflat că celelalte, că cele trei uh, fabrici care au rămas, a căror competitivitate ar fi trebuit să se îmbunătățească, acum se află pe punctul de a fi uh, Uh, închisă, deoarece nu există suficientă sfeclă de zahăr pentru ca aceste fabrici să opereze în mod uh, eficient. Să mă întreb dacă um, oare nu este vorba de uh, un caz în care operațiunea a avut succes, însă pacientul totuși va muri, cel puțin în unele părți din Europa. Vă mulțumesc. Curte de Conturi, Mulțumesc, domnul Crotan, din partea Curții de Conturi. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, va trebui să fiu succint, succint. Aș vrea să mulțumesc raportorului pentru colaborarea foarte fructuoasă în examinarea acestui raport al Curții de Conturi. Documentul de lucru pe care vi-l uh, prezentăm astăzi ilustrează mesajele principale ale raportului și Uh, prezintă concluziile și recomandările curții. În loc să repet uh, ce se menționează în raportul domnului Schilakakis, voi menționa doar câteva puncte. În primul rând, obiectivul reducerii capacității de producere a zahărului și suprimarea supraproducției structurale de zahăr, obiectivul acesta a fost atins și trebuie să salutăm acest lucru. Reducerile de capacități nu s-au făcut însă întotdeauna în acele fabrici care sunt cele mai puțin rentabile. Nici Comisia, nici statele membre nu dispuneau de datele necesare pentru a ținti reducerea capacităților. din această reducere de 6 milioane de tone, 2,4 milioane 2,4 din total au fost abandonate de producători în uzine care erau considerate cele mai concurențiale de către comisie. Al treilea punct, pe lângă încurajarea generală să se abandoneze cotele. Cote noi de un milion și jumătate de tone au fost oferite întreprinderilor. Această măsură se putea justifica pentru că introducea o anumită flexibilitate în sistem și permitea întreprinderilor mai competitive să-și uh, crească producția. Într-un context general de reducere, întreprinderile mai competitive își puteau crește producția. Curtea a constatat, că mai multe întreprinderi care au obținut aceste cote le-au abandonat rapid după ce le-au uh, cumpărat. Și se pune întrebarea dacă aceste cote au fost bine alocate. Al patrulea punct, Uniunea Europeană a trecut de la situația de a fi exportatoare la situația de a fi importator net. În acest context, am constatat că cel puțin trei grupuri de producători de zahăr care beneficiaseră de ajutoare pentru închiderea de fabrici de zahăr pe teritoriul Uniunii Europene au investit în instalații de producție situate în țări terțe. Curtea recomandă așadar ca pe viitor să se evite astfel de situații și orice decizie care ar putea avea o incidență asupra producției de zahăr din Uniunea Europeană să țină cont de nivelul de producție necesar pentru a garanta securitatea aprovizionărilor. Vă amintesc că garantarea securității aprovizionărilor este unul dintre obiectivele tratatului. Un ultim punct Curtea a încercat să verifice incidența reformelor asupra prețului zahărului plătit de consumator. Întrebarea este foarte complexă și informațiile disponibile sunt foarte fragmentare. Totuși, studiile care au fost întreprinse, mai multe studii întreprinse independent unul de celălalt, au arătat că reducerea prețului la zahăr în vrac nu prea avea șanse să se repercuteze la nivelul consumatorilor. Pentru a remedia slăbiciunile reformei care a fost uh, constatată, care au fost constatate, recomandările curții sunt formulate în uh, raport. Mulțumesc, are cuvântul Comisia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Schilakakis, vă mulțumesc pentru acest raport. Domnule Cretin, aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru oportunitatea de a avea un schimb de opinii cu privire la reforma sectorului zahărului conform recomandărilor curții și conform recomandărilor domnului Schilakakis. Cifrele arată că reforma din 2006 a pieței zahărului a fost un mare succes. Prețurile instituționale au scăzut cu 36% și producția se concentrează în regiunile cele mai profitabile. Statele membre cu o profitabilitate mare reprezintă 78% din cotă și statele membre cu profitabilitate scăzută au 5% din cotă față de 12% în trecut. Sectorul zahărului este mai orientat spre piață și mai competitiv decât în trecut. Elementele cheie ale acestei reforme au fost reducerea substanțială a prețurilor instituționale, prețurilor instituționale pentru a compensa operatorii pentru abandonarea cotelor și pentru a contrabalansa efectele sociale și de mediu ale reformei. Producătorii cei mai puțin competitivi au renunțat la cote. Reforma zahărului ar trebui să fie privită din perspectiva obligațiilor internaționale ale Uniunii Europene, cum ar fi inițiativa Totul în afară de arme din 2001 și decizia din 2005 cu privire la regimul ajutoarelor. Inițiativa Totul în afară de arme a acordat uh, țărilor celor mai puțin dezvoltate acces liber pe piețele europene pentru diferitele produse, inclusiv zahărul. Decizia OMC a necesitat reducerea subvențiilor pentru exporturile de zahăr. Uniunea Europeană, domnule președinte, nu a avut altă alegere decât să reducă uh, cotele de producție pentru a menține echilibrul pe piață. Aș vrea să menționez câteva elemente menționate de curte cu privire la uzinele de zahăr. Reducerile au fost un proces constant în ultimii ani. Au început înainte de reforma zahărului. Fiecare unitate de producție și-a mărit capacitățile de producție. Între 2000 și 2006 67 de fabrici uh, s-au închis în Uniunea Europeană, deci uh, restructurarea este un proces în curs. Și fondul de restructurare a acordat uh, sprijin financiar pentru închiderile de fabrici care nu au beneficiat de reformă. Dependența mai mare de importurile de zahăr nu este însă o consecință a reformei sectorului zahărului, ci consecința faptului că politicile de dezvoltare ale Uniunii Europene, mai ales uh, ca urmare a inițiativei Totul în afară de arme, inițiativele acestea au deschis piața pentru importurile din țările cele mai puțin dezvoltate ale lumii. Unile, unele dintre acestea au un potențial de export considerabil. Decizia de a permite acestor țări de a exporta în comunitate a fost o decizie politică. Reforma sectorului zahăr a fost necesară în parte și din cauza acestei decizii. Ipoteza unei subalimentări a Uniunii Europene poate fi contrabalansată prin decizia de a exporta zahăr fără subvenții în interiorul, în cadrul cotei existente. În ceea ce privește relocarea și ajutorul de restructurare. Scopul ajutorului de restructurare este de a ajuta companiile care nu vor fi competitive pe viitor să-și închidă fabricile. Includem aici nu doar desfințarea facilităților industriale, ci și redistribuirea forței de muncă. Aș vrea să subliniez, domnule președinte, că este îndoielnic că orice încercare a Comisiei de a împiedica investițiile în țări terțe ar fi compatibilă cu OMC-ul. Nu putem să legăm ajutoarele uh, de restructurare de anumite restricții ale investițiilor. Acest lucru aduce și la creșterea ajutoarelor pentru restricționare, ajutoarelor de restructurare. Reforma a fost esențială pentru a se reduce decalajul între prețurile interne și prețurile externe. Sectorul zahărului este mai puțin sensibil la delocalizări decât în trecut. Aș vrea acum să mă refer la comentariile făcute de domnul Schilakakis. Salut și eu faptul că domnul Schilakakis recunoaște succesul reformei, chiar din prima observație. Asta înseamnă că recomandările curții trebuie să fie puse în perspectiva potrivită. Așa cum s-a indicat, principiul reformei a fost de a lăsa decizia finală în privința abandonării producției, de a lăsa această decizie la um, latitudinea fabricilor de zahăr. Fabricile de zahăr, bazându-se pe evaluarea situației economice, trebuie să decidă în ce măsură pot supraviețui într-un nou mediu economic în care prețurile ar putea scădea cu 36%. ar fi periculos dacă Comisia ar determina ce fabrici de zahăr vor fi eficiente și ce fabrici de zahăr nu vor fi eficiente. Companiile trebuie să hotărască singure. Domnul Schilakakis, în intervenția sa, a menționat cazul fabricilor grecești. Fabricile acestea trebuie să își facă propria, propria evaluare în ceea ce privește capacitatea lor de supraviețuire în acest nou mediu. Zahărul la ora actuală este vândut la prețuri foarte mari, însă e posibil ca evaluarea să nu fie corectă. Creșterile de competitivitate ale acestui sector sunt de necontestat producătorii operează într-un mediu cu prețuri instituționale mai mici și producția se concentrează pe regiunile cele mai profitabile. În ceea ce privește tranziția la spre rafinării full-time, trebuie spus că rafinările au un uh, rol important uh, în aprovizionarea cu zahăr a pieței europene. Scopul ajutorului pentru rafinarii era să ajute rafinările să se adapte, adapteze la prețurile mai mici de vânzare. În felul acesta se asigura securitatea pieței zahărului. În ceea ce privește punctul legat de cota de izoglucoză. Izoglucoza este substanța obținută din cereale care este folosită ca un surogat pentru zahăr. Producătorii de zahăr pot beneficia de prețuri mai mici la sfeclă și pentru a obține un tratament egal, producătorii de izoglucoză au beneficiat de cote suplimentare care le-au permis să profite de economiile de scală. Fără aceste cote, mulți ar fi ieșit de pe piața europeană și consum, consumul de cereale ar fi scăzut, ceea ce nu este în avantajul nostru. Ajung la prețurile pentru consumatori. După reforma din 2006, s-a instituit un sistem de monitorizare a prețului pentru ca piața să fie mai transparentă. Sistemul a confirmat faptul că prețurile um, pe piață uh, au uh, scăzut. Comisia dorește să clarifice această situație. În contextul evaluării periodice, a politicii, Comisia va lansa o evaluare ex post a măsurilor aplicate sectorului zahărului. Un alt punct a fost lipsa datelor cu privire la impactul social. Reforma a fost implementată în mai multe etape, începând cu 2006. Unele dintre măsurile relevante, inclusiv măsurile de diversificare, unele măsuri vor dura până în 2011. Doar acum se poate evalua impactul reformei. Comisia a hotărât să vadă care este impactul, se lucrează la evaluare, munca la evaluare va începe în 2010 și rezultatele se așteaptă până la sfârșitul anului 2011 și cu aceasta cred că am răspuns la observațiile făcute de domnii Schilacachis și Căltăn. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Schilacachis pentru concluzii. Thank you, Mr. President. I want to... Vă mulțumesc, domnule președinte, și doresc să mulțumesc uh, Comisiei pentru acest răspuns foarte detaliat la întrebările uh, puse. Trebuie să spun că am încă anumite rezerve Desigur, uh, nu, toi, uh, nu noi trebuie să decidem ce face producătorul de zahăr cu, cu banii uh, proveniți din fondul de restructurare, însă de ce să nu adunăm date referitoare la lucrurile care au fost făcute cu acest bani? Deci cred că acest lucru ar fi important în contextul uh, fabricilor uh, din afara Uniunii Europene. Deci nu uh, vorbesc despre faptul că nu a existat, că nu au dreptul de a construi asemenea fabrici în afara Uniunii Europene, ci trebuie să ne asigurăm că nu au fost folosiți banii europeni pentru a construi aceste fabrici. În ceea ce privește trestea de, trestea de zahăr și uh, izoglucoza, nu știu care e situația. Um, acordăm bani pentru a păstra uh, rafinării care lucrează cu o materie primă importantă, importată. Și și uh, în același timp nu mai există uh, producători care se bazează pe materie primă uh, locală. Este vorba de sfecla de zahăr. Deci rămâne întrebarea pe care am pus-o inițial. Dacă acordăm fonduri rafinărilor care se bazează pe trestii de zahăr, um, este un lucru bun și același lucru este valabil și pentru izoglucoză. Nu, nu am auzit de un uh, uh, principiu economic uh, care se bazează pe tratament egal fără să știe exact despre ce fel de tratament este vorba. În ceea ce privește asigurarea securității alimentare, Cred că aici am primit un răspuns adecvat din partea Comisiei. În final, este important să um, analizăm această reformă nu doar din punctul de vedere al succeselor pe care le-a asigurat, ci și din punctul de vedere al punctelor slabe pe care le-a avut această reformă. Și cred că ar fi bine că dacă ca Comisia să analizeze aceste puncte slabe. Vă mulțumesc, până, domnul președinte. Trecem acum la ultimul uh, punct de pe ordinea de zi. Este vorba de un raport special numărul 8-2010 al Curții de Conturi Europene despre îmbunătățirea performanței de transport a rețelor feroviere transeuropene. Cât de eficiente au fost uh, investițiile în infrastructura feroviară? Are cuvântul domnul Balcitis, raportorul nostru acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș propune ca inițial uh, Curtea de Conturi să-și exprimă uh, poziția cu uh, permisiunea dumneavoastră. Așadar, domnul Cretan, din partea Curții de Conturi. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Raportul pe care vi-l prezint astăzi se referă la investițiile Uniunii Europene în materie de infrastructură feroviară și dorește să răspundă la întrebarea dacă aceste investiții au permis ameliorarea eficientă a performanțelor transportului pe axele feroviare transeuropene. Activitatea curții s-a bazat pe proiecte prioritare definite în orientările uh, legate de rețelele de transport feroviar în 2004 și mai ales pe cele 19 proiecte legate de uh, axele feroviare transeuropene. Curtea observă că în curând Comisia va prezenta o revizie a, o revizuire a acestor orientări. Nevoia de investiții pentru infrastructura feroviară europeană este extrem de importantă. Conform cifrelor din 2008, aproximativ 82 80,2 milioane de euro au fost investite în proiecte uh, feroviare până în 2007. Conform estimărilor, 200 de miliarde de euro în plus ar fi necesare pentru ca proiectele respective să fie duse la bun sfârșit. Curtea a examinat performanța transporturilor pe opt dintre axele feroviare, precum și pe un uh, eșantion de 21 de secțiuni specifice ale axelor feroviare finanțate de Uniune. Secțiunile examinate de curte corespundeau unor investiții europene relativ la 8,6 miliarde de euro până în 2006. Pe scurt, investițiile Uniunii în materie de infrastructură feroviară au fost oare eficiente, conform auditului curții, cofinanțând dezvoltarea infrastructurii fin- feroviare, Uniunea a contribuit la deschiderea unor noi perspective pentru transporturile feroviare transeuropene. Prin urmare, este posibil să răspundem să dăm un răspuns afirmativ la întrebarea pe care am pus-o. Da, proiectele feroviare cofinanțate de Uniune, exploatate în prezent, au permis accelerarea ritmului serviciilor și creșterea capacităților, precum și deschiderea sau ameliorarea unor trasee importante și toate acestea sunt aspecte pozitive. Totuși, Curtea a pus în evidență și anumite domenii în care utilizarea resurselor europene ar putea fi îmbunătățită. Este vorba despre îmbunătățirea mecanismului de identificare a investițiilor Uniunii și de adoptarea mai multor măsuri care să conducă la reducerea constrângerilor legate de sistemul uh, legat de rețeaua europeană. Mesajul meu final ar fi următorul. Invit Comisia, Parlamentul și Consiliul să ia în considerare observațiile făcute de curte cu ocazia revizuirii orientărilor RTET și să uh, reflecteze la mijloacele de optimizare ale resurselor europene. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Domnul Bocetis. Taip. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Pirmiausia, tikrai norėčiau padėkoti. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc curții de uh, conturi și domnului uh, Henry uh, Grethen personal pentru acest raport foarte bun. Sunt raportorul uh, pentru, această, pentru acest uh, aviz pentru prima dată și mă bucură faptul că a fost un raport atât de pozitiv. Curtea de conturi a ajuns la concluzia că prin uh, cofinanțare Uniunea Europeană a contribuit la contribuirea la noi posibilități de transport în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, Uh, analiza nu a tras atenția asupra unor uh, uh, probleme pe care trebuie să le analizăm. Și aș dori să menționez unele dintre aceste aspecte problematice. În primul rând, cred că majoritatea colegilor vor fi de acord că în acest moment nu este foarte clar ce înseamnă, cum definim o axă de transport uh, europeană majoră. Deoarece Um, există o abordare doar națională până acest moment, fapt care reduce o plus valoare um, a acestor axe și este mai bine, este necesar să îmbunătățim uh, definiția pentru a concentra mai bine uh, fondurile europene. Așadar, ar trebui să definim uh, proiectele um, prioritare, ținând seama de necesitățile sistemului de transport pentru o viziune comună de viitor. Un alt aspect pe care doresc să-l uh, amintesc este faptul că în momentul în care Comisia a selectat aceste uh, proiecte, um, a apelat doar la experții interni și nu um, s-a folosit și de o expertiză externă. Deci, Astfel s-a ajuns la uh, neglijarea unor aspecte foarte importante, cum ar fi situațiile geografice uh, specifice, care au dus la creșterea costurilor pentru aceste proiecte. Și pe viitor, pentru a evalua mai bine aspectele tehnice ale acestor uh, proiecte, înaintea aprobării fondării, cred că Comisia ar trebui să apeleze la expertiză uh, externă și, în plus, să colaboreze mai bine cu statele membre. A existat o, o îmbunătățire a condițiilor um, în care operează trenurile de mare viteză pentru pasageri. Însă există lucruri care uh, trebuie îmbunătățite în ceea ce privește uh, transportul de uh, marfă și există diferite um, aspecte care reprezintă în continuare bariere și punctele de trecere între diferite sisteme de transport naționale rămân în continuare o problemă și pot să vă confirm acest lucru personal. Și de aceea, cred că ar trebui ca Comisia să coopereze mai îndeaproape cu statele membre și să ajute statele membre să înlăture aceste bariere și posibilitatea agențiilor um, executive din cadrul TNT ar trebui extinsă, acestea ar trebui să primească mai multe putere executive. Există și lucruri pozitive um, menționate în raportul Curții de Conturi. După, uh, după în general, uh, aplicarea proiectelor TEN-T a fost uh, din ce în ce mai bună. Uh, și aceasta și ca urmare a presiunilor politice exercitate în sensul alegerii unor proiecte, unor proiecte prioritare. Și Comisia cred că ar trebui să înceapă să se gândească la numirea unor asemenea coordonatori și pentru proiectele care, unde există probleme. În al doilea rând, uh, um, programele TNT într-un context transfrontalier s-a, a fost îmbunătățită deoarece a existat o coordonare mai bună. Comisia a numit uh, coordonatorii în uh, zonele problematice. Cu toate acestea, este necesar să se uh, îmbunătățească transportul în regiunile îndepărtate. În concluzie, aș dori să recomand Comisiei ca înainte să revizească orientările TNT, ar, Comisia ar trebui să se gândească la problemele existente. Ar trebui să revizească această politică ținând seama de um, provocările viitoare legate de mediul uh, înconjurător, creștere economică și coeziune socială și economică. Există un document în lucru în care există 15 puncte și sunt convins că Comisia va putea analiza acest document cu mai mare atenție. Vă mulțumesc pentru atenție. Are cuvântul acum Comisia. Thank you, President, uh, and my thanks go to the Court of Audit. Mulțumesc. Mulțumesc Curții de Conturi pentru această analiză amănunțită și pentru activitatea desfășurată în, uh, pentru redactarea acestui raport. Comisia a urmărit de aproape acest audit uh, efectuat în 2008 și 2009. Curtea de conturi este foarte mulțumită de contribuțiile pentru rețele de transport transeuropene. Comisia consideră că recomandările Curții de conturi trebuie avute în vedere și le va da curs, așa cum am făcut și în 2000 în raportul, uh, cu raportul Curții de Conturi 2003-2005, care a dus la crearea unei agenții, a dus la luarea unor decizii multilaterale și a dus la numirea coordonatorilor și la instituirea JASPERS pentru o mai bună integrare a opiniilor experților. În ceea ce privește recomandările specifice formulate, suntem activi încă de la dezbaterea și scrierea acestui raport în 2008 și 2009. Pot să menționez câteva dintre acțiunile care au fost întreprinse din acel an încoace, acțiuni pe care le vom continua în următorii ani. Am cerut ca rețeaua TNT să se bazeze pe cifrele reale și pe cererea reală. Am început în 2007 să creăm o bază de date TNT, o bază de date în care să se inventarieze rețele cu cifrele legate de trafic și toate celelalte caracteristici, în așa fel încât atunci când revizuim TNT, să ținem cont de recomandările Curții de Conturi. Continuăm să numim coordonatori, trei noi coordonatori au fost numiți pentru a consolida rolul coordonatorilor și pentru a avea aceeași abordare. De asemenea, în cadrul revizuirii vom ține cont de recomandarea dumneavoastră de a trece de la proiecte individuale, fragmentare, la o abordare globală cu coridoare finanțate pe baza acestor informații. Sunt de acord cu observația conform căreia rețeaua nu este bine identificată, există coridoare de care ferată, există proiecte prioritare, e nevoie de o mai mare concentrare și acesta va fi și obiectul revizuirii TNT din iunie 2011. În ceea ce privește robustețea uh, datelor și analiza făcută, încercăm să consolidăm uh, echipele. Avem uh, circa 2000 de persoane care lucrează, ceea ce ne va permite să consolidăm acest punct în care următoarele perspective financiare. Am desfășurat un atelier important în Portugalia în 2009 și în 2010 vom, ne vom întâlni în Elveția cu promotorii de proiecte, proiecte cofinanțate din TNT uh, sau din Regio. Organizăm și zile de informare de două ori pe an, zile de informare când solicităm evaluarea proiectelor. În ceea ce privește observația dumneavoastră legată de transportul feroviar internațional, transfrontalier și caracteristicile acestor coridoare, observațiile sunt uh, cât se poate de valabile. La ora actuală, echipajul trenului uh, nu beneficiază de același regim de la o țară la alta. Există și legi diferite în ceea ce privește accesul, reguli operaționale și reguli de interoperabilitate diferite. Trebuie să se facă progrese în aceste privințe și vrem să adoptăm standarde de interoperabilitate și intermodalitate, acele standarde care există deja în uh, cazul trenurilor de mare viteză. Trebuie să continuăm să armonizăm aceste aspecte. De asemenea, ne vom uh, concentra asupra acestor aspecte și vom avea o abordare bazată pe coridor abordare pe care vom explica în iunie anul viitor. Raportul acesta este un raport uh, foarte bun, va permite Comisiei să se, își concentreze propunerea începând cu iunie anul viitor. Vom ține cont de recomandările dumneavoastră și vă mulțumesc că, uh, că mi-ați dat uh, acest feedback, feedback pozitiv. Mulțumesc! Sí, <clears throat> domnule președinte. Aș vrea mai întâi să mulțumesc raportorului, domnul Valsitis, pentru documentul de lucru pe care ni l-a prezentat, în care cred că găsim o serie de elemente interesante pe care le putem discuta și pe viitor. Mă gândesc în special uh, la problemele pe care le putem discuta în cadrul Comisiei Transport, în cadrul raportului Curții de Conturi. În ceea ce privește acest raport, aș avea o serie de întrebări. Când citim recomandările respective, cred că suntem foarte mirați pentru că Ideea este să avem o mai bună punere în aplicare a bugetului, de a fi mai eficient și din acest punct de vedere cred că recomandările sunt mai degrabă politice, între ghilimele, și că provin oarecum dintr-o mai proastă cunoaștere a rețelei de transport feroviar. Uh, și suferă de o lipsă cruntă de informație. Vreau să spun curții că în prezentarea pe care o face, în prima recomandare pe care a menționat-o în mai multe rânduri, e adevărat, curtea este mai răbdătoare decât Parlamentul se dorește ca Comisia să discute cu întreprinderile naționale uh, feroviare pentru că ele blochează în mod sistematic uh, Uh, traversarea uh, frontierelor de acest sistem de transport uh, feroviar. Mulțumesc Curții de Conturi pentru eforturile pe care le face pentru ca lucrurile să se îmbunătățească. Ceea ce vom încerca noi să facem în cadrul Parlamentului va fi să mergem dincolo de interesele protecționiste sau naționaliste ale întreprinderilor feroviare naționale. Putem vorbi și despre cele din Spania, dar sunt și altele care sunt problematice. Aceste întreprinderi feroviare naționale nu uh, pun printre prioritățile lor relațiile transfrontaliere sau ideea de interoperabilitate sau alte elemente care constituie uh, marele blocaj istoric al acestui spațiu european feroviar pe care uh, vrem să-l creăm. Este o, o recomandare care mie mi se pare inacceptabilă. În ceea ce privește problema coordonatorilor, e adevărat, Parlamentul European, Comisia încercă să consolideze sau să amelioreze rolul acestora, însă în istoria coordone- coordonatorilor au existat cazuri, cazuri uh, care pe noi în Spania uh, ne afectează îndeaproape, în care a trebuit ca anumiți coordonatori să fie schimbați. În orice caz, au trebuit schimbați pentru că activitatea lor de coordonare nu era încununată de progres. Coordonatorul trebuie să faciliteze uh, rapoartele între statele membre și prioritățile statelor membre nu sunt neapărat rețeaua transeuropeană sau traversarea frontierelor uh, cu trenul. Ceea ce vreau să repet este că activitatea coordonatorilor trebuie să continue să fie ameliorată. Apoi, există o serie de concluzii. Curtea de conturi ne spune că bugetul este clar insuficient. Suntem spre sfârșitul anului 2010 și n-am uh, cheltuit 80% din bugetul pentru rețeaua transfrontalieră feroviară. Deci cred că aceste concluzii ar trebui să fie prezentate astfel încât să negociem mai bine viitoarele perspective financiare. Ceea ce este pozitiv totuși este că vorbim despre ameliorarea vieții călătorilor, de ameliorarea transportului de mărfuri. Există uneori probleme de buget, alteori probleme de planificare. În ceea ce privește concluziile privind cofinanțarea, coeziunea ă, acestei rețele transeuropene, putem să prevedem ceva care ne-ar putea conduce la niște concluzii mai concrete. Și apoi, Perpignan Figueras, acest uh, coridor. Aș fi vrut ca um, Curtea de Conturi să facă o anchetă mai detaliată. Această Uh, acest culoar se pare că nu ar fi o problemă pentru Franța, dar pentru Spania este. E o problemă istorică în Spania, pentru că lărgimea ecartamentului la noi este diferită. Lui Franco era teamă de o invazie europeană și, prin urmare, uh, la noi ecartamentul este diferit față de cel din alte țări europene. Ar trebui să găsim o a treia cale, cum a spus și Curtea de Conturi. Pe 18 decembrie va trece un prim convoi frontiera, dar uh, Curtea de Conturi nu a identificat o altă problemă foarte gravă pentru noi și anume electrificarea. Îmi permit să vă recomand o realizarea unei anchete pentru a vedea cum se face electrificarea și în Franța. Franța nu a planificat electrificarea acestei părți uh, a tronsonului despre care am vorbit. Domnul Marinescu. Uh, mulțumesc, bineînțeles, uh, raportorului pentru documentul de lucru pe care l-a prezentat. Eu cred că este extrem de complet și prezintă foarte, majoritatea aspectelor importante din raportul Curții de, de Conturi este evident pentru toată lumea că transportul pe calea ferată în europa este departe de a fi european are foarte multe aspecte naționaliste și, că și în Comisia de Transport discutăm acest lucru, trebuie făcut foarte mult pentru a ajunge la un, uh, un transport real european și criza cenușii a demonstrat acest lucru. Pe lângă haosul din aviație s-a creat un haos și în transportul de pasageri uh, european. Și uh, bugetul european poate să aducă un plus în acest sens dacă este extrem de eficient. Uh, și cred că și Curtea și raportorul a surprins un aspect extrem de important. Sunt foarte multe programe europene. Este setac pentru legătura cu Balcanii, dar este IRTMS-ul, este TNT, acum mai sunt coridoarele de marfă europene. Uh, eu aș întreba Comisia cum uh, încearcă să uh, pună cap la cap aceste uh, programe și să creeze o listă de priorități în care să investească cu, cea mai, cu maximă eficiență. Și a doua întrebare este referitoare la coordonatori. Uh, este foarte bine, eu susțin acest, uh, acest principiu al coordonatorilor, este foarte bine că se vor uh, nominaliza, nominaliza alții în viitor, dar aș vrea să întreb Comisia dacă nu se gândește pentru proiecte care să spunem că sunt similare sau asemănătoare sau care cuprind trec pe, pe teritoriul acelor state, nu se gândește să numească același coordonator pentru două proiecte. Mulțumesc. Allora tre interventi conclusivi, prima la Corte, poi la Commissione. Încă trei intervenții, mai întâi Curtea, apoi Comisia și apoi raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să reacționez la solicitarea făcută de doamna Alasendo. Este evident, Curtea nu e o instituție politică. Curtea trebuia să analizeze sau a hotărât să analizeze dacă investițiile în domeniul infrastructurii feroviare erau eficiente. Nu ține de responsabilitatea noastră de a emite judecăți politice. Ca fost ministru al transporturilor, Cu siguranță aș mai avea și alte lucruri de spus, însă acestea ar depăși cadrul raportului și colegii uh, de la curte o, îmi spun adeseori că um, nu sunt într-o instituție politică, ci la Curtea de Conturi. Am aceleași frustrări ca și colegii dumneavoastră, doamna Ayala Sel. Mi-ar plăcea să merg mai departe, dar uh, dacă aș face acest lucru, mi-aș depăși mandatul uh, pe care mi l-a dat Curtea de Conturi Europene. Domnule președinte, mulțumesc tuturor uh, oratorilor pentru uh, felicitările pe care ni le-au transmis. Acestea reprezintă pentru noi o încurajare de a continua pe aceeași direcție. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Comisia. Mulțumesc, domnule președinte. Ca răspuns la întrebările formulate, aș vrea să-i spun doamna Sande că Comisia a început anumite proceduri de infracțiune pentru nedeschiderea uh, transportului feroviar împotriva 14 state. Sunt de acord cu doamna Ayala Sander că există o problemă gravă legată de deschiderea pieței uh, care, în ciuda diferitelor pachete feroviare, încă nu a fost uh, suficient de bine realizată. Așa cum am arătat, doamna Alexander, există și o propunere de reformulare pentru primul pachet feroviar aflat în desfășurare. Totuși, după cum am spus și Curtea de cont, Conturi, acestea nu au făcut obiectul analizei noastre. Un răspuns pentru domnul Marinescu. Deci vreau să subliniez dorința noastră de a ne focaliza asupra sistemului RTMS sau uh, transportul de mărfuri sau alte programe prioritare. Pot deja să menționez că aceste inițiative sunt cofinanțate încă de la proiectul TNT au fost puse în aplicare uh, organisme de control ale Comisiei care gestionează în mod eficient toate aceste inițiative. Și totuși, așa cum se dorește și în raport și pentru a răspunde la solicitarea dumneavoastră, avem intenția de a ne concentra pe o rețea principală cu toate aceste inițiative, pentru a nu mai exista diferențele care dăunează probabil concentrării mijloacelor și a eforturilor. Vrem deci să mărim eficiența politicii Comisiei. În ceea ce privește problema coordonatorilor, și doamna Ayala Sanders și domnul Marinescu au intervenit pe această problemă. Noi suntem în general convinși că alegerile făcute au fost juste, coordonatorii sunt ascultați de Comisia TRAN, sunt audiați de Comisia TRAN în fiecare an și uh, raportul curții subliniază uh, acest lucru, dar subliniază și necesitatea unei activități suplimentare. Coordonatorii trebuie să meargă la fața locului și să arate cu degetul care sunt problemele. Fie că e vorba de coridorul Perpignan-Figueras. Uh, fie uh, de altă uh, problemă. Dacă e vorba de electrificare, de exemplu, și aceasta poate fi o problemă pe care uh, coordonatorii o pot constata. Unul dintre coordonatorii noștri a fost la fața locului în urmă cu o lună încercând să rezolve problema, însă cum să facem acest lucru prin raportul curții? Să ne mulțumim să investim sute de milioane într-un tunel transfrontalier și să nu luăm în considerare uh, anumite detalii spinoase pentru a eficientiza politica culoarelor de transport, subliniez încă o dată temenicia raportului și mulțumesc curții și comitetului dumneavoastră de lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul raportor. Așa, pirminiche. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și Curții de Conturi și Comisiei pentru remarcile lor și pentru propunerile făcute, care ne duc în direcția cea bună, cred că. Înțeleg uh, îngrijorările exprimate de doamna Ayala Sender, uh, mai ales uh, în condițiile în care asemenea îngrijorări sunt exacerbate de circunstanțe istorice și cunosc situația din propria mea țară, Știm uh, foarte bine ce în Lituania ce ar însemna un uh, război uh, feroviar. Ne-am confruntat cu asemenea probleme în istoria, no- în istoria noastră. Deci înțelegem foarte bine care este poziția țărilor care au probleme asemănătoare. În deceniul care a trecut au avut loc dezbateri intense și uh, eu am fost ministru pentru transportul timp de patru ani în țara mea și m-am, activ, m-am implicat activ în aceste discuții. Cred că um, rezultatele la care am ajuns sunt mai degrabă pozitive. Într-adevăr, mai avem multe lucruri uh, de făcut și uh, așteptăm cu nerăbdare propunerile venite din partea Comisiei din iunie 2011 și mai ales așteptăm cu nerăbdare propunerile care vor oferi o mai bună definire a axelor uh, transeuropene. Un Europa are nevoie de una sau două uh, coloane vertebrale. Trebuie să fie vorba de coridoare feroviare foarte bine definite, care ne-ar permite să ne concentrăm resursele financiare și ar fi uh, minunat dacă am putea călători peste tot în Europa doar cu trenul într-o zi. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc și interpreților pentru această mică întârziere. Totuși mai există o cerere, domnule președinte. M-am uitat la situația, care, la situația legată de SIS-2 și mă întreb dacă curtea de conturi ne poate uh, da anumite informații sau dacă președintele poate cere curții de conturi să dea informații despre SIS-2. Je... Monsieur le Président, eh, eh, Herr Vorsitzender, ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Domnule președinte, nu am înțeles uh, întrebarea. Uh, Așadar, uh, Parlamentul și uh, Comisia uh, Libe a cerut uh, Curții de Conturi, prin intermediul domnului Buzek, să uh, clarifice uh, situația uh, acordării fondurilor pe baza uh, SIS-2 în cadrul unui uh, raport special. Deci a fost uh, adresată o scrisoare Curții de Conturi și am dorit să știm uh, care este poziția Curții de Conturi. Um, se va ocupa această curte de, Curtea de Conturi de această anchetă sau nu? Um, Curtea de Conturi uh, se ocupă acum de discutarea um, situației uh, în, în ceea ce privește licitațiile publice. Nu știu în ce formă vom transmite acest, această analiză Parlamentului, în forma unei scrisori sau nu. Voi întreba și vă voi comunica care este situația în următoarele zile.